Chers collègues, chers amis. Dragi colegi, dragi prieteni, bine ați venit în Parlamentul European pentru cea de-a cincea întâlnire pe care o organizăm în cadrul Comisiei Economice și Monetare. Pentru mine este o mare plăcere și o mare onoare să deschid aceste uh, lucrări pe durata celor două zile vom lucra împreună și vom avea plăcerea și onoarea să împreună cu colegul din Senatul Ceh vom avea plăcerea să discutăm cu aproape 100 de parlamentari naționali și să discutăm cu reprezentanța aproape tuturor statelor membre. În consecință, aș dori să vă felicit și să vă Mulțumesc pentru participarea dumneavoastră la aceste întrevederi. Înainte de a face un mic discurs cu privire la analiza pe care o am eu cu privire la situația în care ne aflăm în ziua de astăzi, cel puțin noi aici în Parlamentul European, dar și dumneavoastră în parlamentele dumneavoastră naționale, aș dori să vă fac câteva uh, observații de ordin tehnic să vă amintesc programul de lucru. Avem două zile de lucru. Astăzi, mai întâi cu domnul comisar Almunia, vom discuta chestiunea reformelor structurale, investiții, inovare și plecând de la chestionarul pe care vi l-am trimis, ideea noastră este să încercăm să înțelegem care sunt cele mai bune practici, ca fiecare dintre dumneavoastră să ne poată aduce o mărturie despre modul cel mai bun uh, Uh, pentru a face față provocărilor cu care ne confruntăm. Bineînțeles, există și ideea că în punerea în aplicare a planurilor de redresare economică, fiecare poate să contribuie cu experiența din Parlamentul său național și să ne explice cum anume acest Parlament este asociat în această muncă de punere în aplicare a planului de redresare economică. Apoi, Domnul Filip Penștat, președintele Băncii Europene de Investiții, ni se va alătura și foarte multe priviri se uh, uh, îndreaptă către Banca Europeană de Investiții, pentru că trebuie să găsim moduri de investiții originale într-o situație neobișnuită și cred că împreună cu domnia sa vom putea discuta despre noile metode de finanțare, cum ar fi, spre exemplu, microcreditele sau strategiile de finanțare ale IMM-urilor. În această seară vom avea de asemenea o dezbatere cină cu un înalt funcționar din Fondul Monetar internațional. Din păcate, domnul Butros Butros Gali este la Kuala Lumpur și zborul uh, care există între Kuala Lumpur și Bruxelles nu i-a permis să uh, fie uh, împreună cu noi în această seară. Apoi vom mai avea doi comisari europeni, mai întâi domnul Laszlo Kovac, care se ocupă de toate chestiunile de fiscalitate și doamna Nelly Cross, care se ocupă cu toate chestiunile legate de concurență, un subiect care, bineînțeles, pentru noi astăzi este foarte important. Mâine vom avea schimburi de vederi cu ministrul de finanțe din Republica Cehă, președinte în curs al ECOFIN și cu domnul uh, uh, Lorenzo Binismaghi, care în sânul Comitetului Executiv al Băncii Centrale Europene se ocupă de toate chestiunile internaționale și anume acordurile Bretton Woods 2, în cazul în care am dori să continuăm această pistă de reflexie și care va evoca în prezența noastră toate provocările. În dosarele dumneavoastră aveți, bineînțeles, lista cu participanții, dar și două documente pe care v-aș ruga să le luați cu dumneavoastră. E vorba de uh, documente care par identice, dar în principiu sunt diferite. E vorba de documente care reiau analizele făcute de către experții pe care îi consultăm aici, în sânul Parlamentului European, atât în ceea ce privește chestiunile macroeconomice, cât și chestiunile financiare. I-am rugat pe acești exper uh, experți care lucrează în mod regulat cu noi să analizeze și să vadă care este valoarea pe care am putea să o facem dintr-un punct de vedere european și dintr-un punct de vedere independent uh, deci nu uh, din punct de vedere al Comisiei, despre modul în care funcționează planurile de redresare, care este eficacitatea acestora, atât în relansarea economiei, dar și în susținerea instituțiilor bancare. Iată, deci, două documente care par similare, dar care se referă la două subiecte foarte diferite, deși complementare. Din păcate nu avem decât versiunea în engleză, însă sunt convinsă că în parlamentele dumneavoastră naționale veți avea ocazia să le, le utilizați așa cum trebuie. Acum câteva idei generale cu privire la analiza pe care o avem noi uh, în Parlamentul European cu privire la situația actuală, după care voi da cuvântul copreședintelui meu, după care îl voi ruga pe domnul comisar să ne facă o analiză a situației. Euh, je vous le mentionnais à l'instant pour moi Vreau să spun că este pentru mine ocazia acestor cele de-a cincea întâlniri parlamentare. Este un moment de emoție și gravitate. O serie dintre colegii noștri ne vor părăsi la sfârșitul mandatului din luna mai, dar gravitate de ce? Din cauza acestei crize financiare, economice, dar și sociale pe care o traversăm și uh, care este în istoria Uniunii Europene cea mai gravă de la începutul existenței acesteia. Cred că atunci când ne vom întoarce acasă, fiecare dintre noi și în general când ne întoarcem acasă, vedem uh, cum populația ne cere socoteală ca parlamentari europeni, ca parlamentari naționali, să vedem ce putem să facem împreună să găsim soluții comune. Uh, așa cum se spunea Statele Unite, astăzi toate regiunile din lume sunt atinse de această criză. În trecut poate au existat anumite decuplaje uh, și decalaje, însă știm, însă știm că astăzi uh, acest lucru nu mai este posibil trebuie să facem față unei situații în care trebuie să găsim uh, răspunsuri ce privește costurile, mijloacele și uh, termenul lung, fără ca să avem răspunsuri contradictorii în fiecare de acest sens. Deci trebuie să ne angajăm pentru ca acțiunile noastre să meargă în paralel la nivel național, european și internațional. Nu putem să găsim uh, nu putem să așteptăm o soluție miracol la nivel internațional mondial uh, și să nu facem nimic pe plan național. Deci iată de ce trebuie să avem aceste trei șantiere în vedere și de aceea lucrurile nu sunt deloc simple. Am dorit ca aceste două zile să fie ocazie de a face un bilanț al situației economice, financiare în Europa și să încercăm să găsim acele răspunsuri colective, comune ale crizei. Nu trebuie să ne teamă să explorăm noi drumuri și căi. Astăzi criza este globală, care a fost uh, declanșată de către scandalul acestor credite subprime și vedem deja efectele acestea extrem de grave în țările noastre. Prioritatea noastră este de a stabiliza economia și de a repune pe picioare sistemul nostru financiar și a relansa mașina economică. Trebuie să fim activi, eficace și bine țintiți în acțiunile noastre, însă pentru aceasta avem nevoie de foarte multă coordonare. Acțiunile naționale sunt uh, indispensabile, în special pachetele de stimulente bugetare și financiare care au fost adoptate de către majoritatea țărilor noastre, uh, dar fără o coordonare reală nu vom putea să găsim soluțiile economice, sociale și de mediu de care avem nevoie. Reglementarea și supravegherea, special pe piața financiară, nu sunt chestiuni noi în Europa. Am cerut întreprinderilor să uh, își întărească cooperarea privind supravegherea și uh, poate că vă amintiți că anul trecut, într-o discuție pe acest sens, în acest sens, am subliniat acest lucru împreună cu comisarul Barroso. În două raporturi, uh, rapoarte recente, foarte concrete, am reamintit nevoia acestui control, acestei supravegheri uh, Astăzi uh, aș dori să pun, depun mărturie ca parlamentar european. Am primit o serie de uh, cereri de modificare a legislației financiare existente, însă uneori mi se pare că munca legislatorului poate să fie uneori deci frustrantă. Avem impresia că suntem pe nisipuri mișcătoare, fundațiile noi ordini nu sunt încă definite, uh, uneori abordarea este prea sectorială sau poate chiar învechită. În ciuda voinței noastre, noi recunoaștem că Europa deseori, prea des, s-a mulțumit doar să deschidă piața concurenței și să fugă după diverse tipuri de inovații pe diverse piețe, fără să ia în seamă nevoia de echilibru și uh, Uh, nevoia de stabilitate pe piața financiară. Astăzi ne găsim în fața unor uh, grave probleme și cerem comisia, comisiei să joace rolul său, rolul său de arhitect, să uh, acționeze foarte repede și să traducă printr-un, printr-un text legislativ european uh, uh, inițiativele pe care uh, dorește să le ia, inclusiv în ceea ce privește recomandările Comisiei la rozier. Așteptăm multe de la această comisie pentru controlul, supravegherea unor piețe moderne, lichide și pentru găsirea unei strategii economice uh, financiare europene pentru independența energetică și pentru contribuția Europei la lupta împotriva schimbării globale și pentru coeziune socială. Modelul nostru de supraveghere are uh, inspirații foarte clar uh, determinată. Mi se pare că dacă ne orientăm spre modelul Băncii Centrale Europene și anume Uh, un model care este cunoscut și acceptat de către toate tipurile de piețe financiare, acest lucru va permite o serie de sinergii și de integra, uh, integrare diferitelor inițiative. Astfel se pune întrebarea și problema pasarelelor care pot să fie construite înspre Banca Centrală Europeană și cum pot fi uh, acestea formalizate, recunoscută. Uh, Banca Centrală Europeană uh, și-a căpătat un rol important în timpul acestei crize. Situația este din ce în ce mai grea uh, și vedem că intervenția statului în acest context este din ce în ce mai uh, necesară. Trebuie să reflectăm împreună cu Comisia Europeană la uh, soluțiile de care avem nevoie. Aș dori să vă spun că trebuie să reorganizăm o serie de uh, aspecte legate de funcționarea Comisiei și atunci când vine vorba de serviciile financiare, ar fi foarte bine ca și acestea să intre uh, în activitatea noastră. În ceea ce privește relansarea economică, relansarea economică, nu trebuie să fim obsedați de obiectivele de atins în ce privește stabilitatea monetară sau nivelul deficitului. Uh, noi nu trebuie să uităm uh, ce înseamnă uh, această recesiune în care riscă să ne izoleze și riscă să ne arunce în protecționism și să ridice ziduri între noi. Aceste derive sunt extrem de periculoase și ele se manifestă în sânul Consiliului Ecofin, în momentul în care statele membre refuză să folosească acei 5 miliarde de eh, euro pentru eh, dimensiunea europeană a planului de relansare, redresare economică. În ciuda discursurilor de tip catastrofist, eu nu cred că zona euro este condamnată. A ieși din zona euro pentru un stat ar fi o situație încă și mai grea. Nu cred că, niciun, nu cred că vreun stat membru are interesul, membru al zonei euro are interesul de a părăsi această zonă. Tratatul exclude posibilitatea ca uh, să existe acest bail-out, această răscumpărare a greșelilor trecutului, însă trebuie să fim inventivi. În momentul în care avem uh, tensiuni pe uh, piețele monetare și în momentul în care țările chiar din afara zonei euro și din afara acestei zone monetare se gândesc să intre în zona aceasta, trebuie să ne gândim ce putem să facem ca să progresăm. Astăzi se împlinesc 10 ani de la uh, crearea monedei euro și avem nevoie, suntem obligați de aceste succese să continuăm. Trebuie să vedem uh, care este uh, uh, problema legată de discrepanța între, între, între prețul împrumuturilor pe piața interbancară. Il ne serait pas préoccupant s'il ne Aceste lucruri arată pierderea încrederii în pactul de stabilitate și creștere din partea piețelor. În fața acestei constatări trebuie să creăm o nouă strategie, o strategie în care și dai și primești în cadrul Uniunii Euro uh, Economice și Monetare. Statele trebuie să își mutualizeze datoriile până la 60% din PIB în schimbul creierii unui sistem eficace și proactiv de supraveghere multilaterală. Acesta ar fi un soi de fond monetar al zonei euro. Unii cred că divergențele în cadrul unei zone monetare nu au importanță și se uită la scena americană. Dar pe scena americană ne găsim într-o situație foarte diferită, deoarece 30% din bugetul federal 30% din produsul național brut este uh, îndreptat către bugetul european și este o situație pe care nu o regăsim în Europa. Iată câteva idei, asta pentru a începe discuția noastră și aș dori să vă spun că în momentul în care toată lumea se gândește la cea de-a doua etapă a planurilor de relansare, în acest moment în care fiecare își pregătește contribuția pe care Europa va trebui să-și o aducă, Uniunea Europeană, pe care o, această contribuție a Uniunii în G20, în momentul în care Comisia pregătește Consiliul European din primăvară și Consiliul European Extraordinar, e bine, eu cred că această întâlnire a noastră este o ocazie deosebită ca să putem să uh, ne împărtășim neliniștile, dar să vedem și care sunt uh, speranțele pentru mâine. Vă mulțumesc pentru atenție și dau cuvântul colegului meu, domnul Hacek, din partea Senatului Ceh și mulțumesc pentru complicitatea în această operațiune. Domnule președinte, aveți cuvântul vážená paní předsedkyně vážené kolegyně vážení kolegové milí hosté je mi Dragi colegi, este o plăcere și o onoare pentru mine să mă aflu aici și să iau parte la o dezbatere cu privire la viitorul economiei europene. Mă bucur să mă întâlnesc din nou cu doamna președinte, pe care am întâlnit-o deja în noiembrie la Praga când s-a reunit Comisia ECON cu Comisia mea uh, de uh, transport, uh, agricultură și chestiuni monetare din Republica Cehă. Noi vrem să vorbim despre creștere și ocuparea locurilor de muncă cu un accent special pe IMM-uri și pe microcredite. Eu unul voi vorbi uh, mai ales despre întreprinderile mici și vă voi prezenta care sunt opiniile Senatului Ceh. Mâine uh, ministrul de finanțe al Cehiei va vorbi despre prioritățile președinției cehe, despre chestiuni economice într-un context mai larg și dumnealui va avea vreme să intre în detalii. Mulți dintre dumneavoastră sunt sigur că sunt de acord cu mine Um, sunteți de acord că IMM-urile sunt coloana vertebrală a economiei. Un cadru legislativ adecvat este esențial pentru o bună funcționare a mediului de afaceri. O reglementare deschisă către mediul de afaceri este un lucru bun și povara administrativă excesivă este una dintre problemele IMM-urilor. Iată de ce aceasta a devenit o prioritate pentru Cehia. În vara 2008 s-a introdus un cadru comprehensiv uh, pentru întreprinderile mici din uh, Uniunea Europeană. Este acel Small Business Act. Și acum acest plan este pus în aplicare sub președinția cehă. Uh, Senatul Cehiei a emis un aviz cu privire la Small Business Act într-o perioadă preliminară a procesului european. Și noi am încercat să facem eforturi pentru ca principiile din acest act să devină constrângătoare. Într-o altă propunere a Senatului s-a inclus evaluarea a punerii în aplicare a Small Business Act și includerea ei în revizuirea anuală a strategiei de la Lisabona la nivelul Uniunii Europene, precum și la nivelul planurilor naționale de reformă. Este cât se poate de uh, esențial ca viața IMM-urilor să fie ușurată, să aducem soluții vizibile pentru probleme, dar pe termen lung să nu uităm, este o chestiune esențială pentru economia europeană. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule președinte, pentru această abordare foarte concretă, pentru această mărturie concretă a lucrărilor care au loc în Senatul Ceh. E clar că acest subiect va fi unul foarte important în dezbaterile noastre. Domnule comisar Almunia, vă mulțumesc pentru prezența noastră. Știm care sunt responsabilitățile dumneavoastră și așteptările uh, care sunt îndreptate înspre dumneavoastră și fără a întârzia prea mult, vă dau imediat cuvântul în așa fel încât să ne puteți prezenta viziunea dumneavoastră despre starea economică și criza economică actuală și despre contribuția Uniunii Europene la această dezbatere generală legată de uh, provocările globale. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna președinte. Dacă îmi dați voie, mă voi exprima în limba engleză. Je peux pas parler catalan pour mon Pentru compatriotul meu din sală nu pot să vorbesc catalana. Pare rău. Mai întâi, situația economică. Noi am anticipat lucrurile și previziunile noastre pe care noi le prezentăm de obicei în fiecare februarie a anului le-am uh, prezentat în ianuarie, pe data de 19, deci acum 3 săptămâni. Și, într-adevăr, așa cum a fost cazul și pentru previziunile OCDE și pentru Fondul Monetar Internațional, pentru toate instituțiile publice, private care fac astfel de previziuni, a trebuit să revizuim în mod clar previziunile noastre de creștere și de ocupare anul acesta în uh, sânul UE. Și am fost obligați să revizuim previziunile noastre în ceea ce privește șomajul anul acesta în uh, economia europeană. Nu în toate statele membre, ci în Uniunea Europeană pe ansamblu. Iată că ne aflăm într-o situație de recesiune. Este cazul de altfel și pentru Japonia, și pentru Statele Unite, și pentru alte economii în lume. Uh, iar motorul principal pentru creștere economică anul acesta, care uh, continuă să funcționeze, uh, nu, se pare că există probleme, pentru că și celelalte uh, țări au trebuit să-și revizuiască previziunile, spre exemplu China. care anul trecut avea o, un procent de creștere de 9, 10, 11%, dar anul acesta, după părerea noastră, vor ajunge abia la 6%. Deci, după cum vedeți, e o uh, revizuire completă a previziunilor de creștere atât în China cât și în India, care este și ea o economie emergentă deosebit de importantă. Uh, Săptămâna trecută am analizat și situația Rusiei și uh, economia rusă de asemenea are probleme grave. Deci nu putem să compensăm această lipsă de cerere uh, externă și internă în Uniunea Europeană și nu putem să o compensăm printr-o cerere care ar veni din exterior, din țările emergente. Deci, după cum vedeți, e vorba de o problemă globală. Este prima uh, recesiune într-o economie de tip globalizat. Și ce am hotărât să facem? După cum vă amintiți, poate, mai întâi ne-am confruntat cu o criză financiară. Și asta a început în august 2007. Atunci, la nivel european, la nivel global, s-a adoptat o listă întreagă de inițiative tocmai pentru a încerca să îmbunătățim reglementările financiare, pentru a avea mai bună coordonare și pentru a avea o mai, uh, un control mai eficient, tocmai pentru a uh, restaura încrederea pe piețele financiare și pentru a restaura buna funcționare a acestora. Dar nu e vorba doar de o criză financiară, e vorba și de o criză economică. Atunci, în luna noiembrie, anul trecut, la nivelul Comisiei Europene, am hotărât să adoptăm o inițiativă pentru planul de redresare economică cu anumite stimulente fiscale, care merg până la 1,5% din uh, uh, PNB-ul anului 2009. Mai sunt și alte stimulente fiscale care ar putea fi adoptate în principal la nivelul statelor membre, pentru că bugetul rămâne o competență la nivelul statelor membre. Dar coordonarea dintre aceste acțiuni este un element cheie a acestui plan global de redresare economică, pentru că aceste stimulente fiscale vor fi cu adevărat eficiente dacă sunt coordonate. Stimulentele fiscale vor fi eficiente dacă toate deciziile luate la nivel național vor fi în mod adecvat coordonate, în mod corect, uh, și dacă importanța acestei, acestor stimulente uh, fiscale se află în concordanță cu marja de manevră pe care o puteam avea la uh, nivel de economie națională și dacă măsurile luate în ceea ce privește uh, re, uh, um, casările uh, la nivel de buget național sunt bine țințite și uh, luate la momentul oportun. Iată care sunt obiectivele acestui plan de redresare economică, plan acceptat de către cele 27 de state membre ale Uniunii Europene la summitul din decembrie. Multe din statele membre au adoptat deja planuri la nivel național, planuri de redresare economică cu stimulente fiscale și asta pe baza uh, celor stabilite la nivel european. Ieri, în uh, întrunirea ECOFIN și astăzi, în discuțiile cu dumneavoastră, pot să vă spun că până în prezent, deciziile naționale luate în cadrul acestui plan de uh, redresare economică sunt mai mult sau mai puțin în concordanță cu condițiile și criteriile stabilite în planul european. Deci să fie temporare, să fie bine țintite Bineînțeles, nu sunt 100% în concordanță, dar în mare aș spune că respectă aceste condiții pentru a avea eficacitatea dorită a acestor instrumente fiscale. Mărimea acestor stimulente fiscale noi am încercat să transpunem aceste planuri naționale în anumite scheme, în așa fel încât să vedem echivalența între ele. Deci ar merge până la 1% din PNB. E un pic sub ceea ce stabilisem inițial, dar în același timp, având în vedere că în anumite state membre au mai fost și alte tipuri de măsuri care au fost adoptate tocmai pentru a uh, spori sprijinul financiar acordat economiei și având în vedere stabilizatorii, factorii de stabilizare care există în fiecare economie națională, ei bine, noi suntem de părere că pentru anul acesta și 2010, având în vedere măsurile deja adoptate până în prezent, cred că putem ajunge la 3,3, de la 3,3 până la 4 uh, la sută din PNB. După cum vedeți, e vorba de stimulente fiscale deosebit de importante. În ceea ce privește perspectiva pe termen mediu și pe termen lung termen lung a acestor uh, măsuri. Ce putem spune? Putem spune că anumite măsuri sunt foarte bine conectate cu reformele structurale ce sunt necesare pentru a crește potențialul economic al uh, de creștere al economiilor noastre, în așa fel încât să avem la un moment dat o recuperare durabilă în momentul în care această criză financiară și toate problemele cu care ne confruntăm pe termen scurt vor dispărea, se vor rezolva. Există o legătură între anumite măsuri adoptate și care pot avea o reacție uh, rapidă pe termen scurt, dar de asemenea pot avea o influență și pe termen mai lung, ținând seama de nevoile structurale ale economiilor noastre. Însă, în același timp, trebuie să ne, face, să ne confruntăm și cu două constrângeri, aș spune eu, pe termen mai scurt. Prima constrângere situația piețelor financiare și a sectorului bancar în particular, dar nu numai ban- sectorul bancar, ci și uh, piața de capital, care nu funcționează cum trebuie și care în anumite cazuri chiar nu funcționează deloc. Împreună cu aceste stimulente fiscale, statele membre în ultimele patru luni au consacrat sume foarte mari pentru aceste scheme, pentru anumite inițiative, pentru anumite decizii, tocmai pentru a susține acest sector financiar și pentru a uh, restaura o bună funcționare a acestui sector. După ce uh, uh Lehman Brothers a dat faliment, am văzut că acest uh, sistem financiar a, se află într-o stare deplorabilă la nivel global și am văzut care este riscul și anume o, o, contaminare la nivel global. Știți că există o listă întreagă de măsuri de susținere recapitalizare prin uh, uh, fonduri uh, publice și uneori chiar și private, mai multe garanții, uh, lichidități care vin de la băncile centrale, ratele de, uh, de dobândă. Uh, aceste măsuri încep deja să dea roade, mai ales pe termen scurt, în anumite regiuni. Mă refer la piața de capital. Și vedem că dobânzile au scăzut uh, ca urmare a acestor măsuri. Însă, Sistemul bancar încă se mai află într-o situație de criză. Ieri am discutat, spre exemplu, în cadrul ECOFIN, uh, cam cum am putea să să ne ocupăm de aceste active care vin din exterior, care au fost importante și care se pare că pun probleme. În același timp, în cadrul ECOFIN, discutam Uh, situația acestora, uh, în momentul în care noi făceam acest lucru, în Statele Unite a avut loc o ședință similară și s-a adoptat un nou pachet de măsuri tocmai pentru a susține acest sistem financiar și pentru a încerca o normalizare a uh, modului în care funcționează piețele financiare. Sperăm că toate aceste, măsuri uh, împreună vor determina o evoluție pozitivă a economiilor noastre. În același timp, suntem convinși că dacă piețele financiare nu vor funcționa într-un mod mai bun în următoarele luni, într-un mod normal, eficacitatea pachetelor noastre de stimulente fiscale și a politicii noastre monetare va fi pur și simplu afectată. În același timp, Uh, un al doilea subiect care ne-a tras atenția în ultimele luni se, este următorul, și anume, având în vedere uh, cantitatea imensă de resurse publice care este implicată în aceste pachete de stimulente fiscale și alte ajutoare, riscurile practic au fost transferate din sectorul privat în cel public de la agenții economici uh, privați la, ce, la cei publici și uh, în anumite țări vedem o serie de probleme, de dificultăți uh, pentru a-și finanța datoria și trebuie să emită uh, noi datorii. Deci, vedem că există o serie de probleme legate de finanțarea datoriei în țările noastre, pentru că vedem că pe piața obligațiunilor guvernamentale aceasta, s-a, aceasta s-a extins și în detrimentul instrumentelor de pe piața uh, acțiunilor sau obligațiunilor private. Și vedem că nu toate statele membre au aceeași marjă de manevră pentru a uh, își uh, finanța, pentru a finanța obligațiunile, titlurile de stat în aceeași măsură, pentru că au probleme de lichiditate uh, și așa mai departe. Iată, deci, provocările cu care ne confruntăm împreună cu consecințele recesiunii economice și aceste încetiniri foarte marcate pe piața ocupării, problemele de șomaj și distrugerea de locuri de muncă, pierderea de locuri de muncă. Și iată tot atâtea motive pentru care numărul de summituri, reuniuni, discuții și inițiative a crescut foarte mult în, ultimii, în ultimele luni. Astăzi am avut uh, o întâlnire la Berlemont, sediul Comisiei Europene. Am uh, fost în prezența domnului prim-ministru ceh Topolanec și domnul Barroso a avut o conferință de presă mai apoi după această reuniune și uh, știți că a anunțat un summit ieri, acesta va avea loc pe 1 martie. Este vorba o întâlnire informală a celor 27 șefi de stat și de guverne, guvern, care va fi urmată de o întâlnire formală pe 19 martie și care va fi precedată, în orice caz, uh, de o întâlnire a celor 20, uh, G20, pardon, Berlin, precum și cu Consiliul de primăvară în primăvară. Și iată tot, tot atâtea întâlniri la nivel înalt, summituri care vor pregăti la rândul lor summitul de la Londro, Londra din 2 aprilie. Și astăzi președintele Barroso și președintele Ceh au, primul ministru ceh au anunțat că următorul summit european uh, va fi dedicat în mod special problemei șomajului, ocupării, luptei deci împotriva șomajului și trebuie să se facă ceva pentru îmbunătățirea situației pe piața muncii. Iată, deci, semnale foarte clare, foarte puternice care trebuie să fie luată în seamă la nivel european. Avem nevoie de decizii la nivel european și să vorbim cu un singur glas în ceea ce privește inițiativele noastre pe plan global, pe plan internațional. Acestea, de fapt, sunt vești bune. Sunt vești bune. Ele trimit un mesaj, un semnal foarte clar către agenții economici. Asta înseamnă că liderii politici sunt conștienți de probleme, de dificultăți, de uh, amploarea crizei și că ei au decis deci, să se ia la trântă cu aceste dificultăți pe, șert, pe termen scurt. Uh, e o veste bună. Nu putem să uh, înfruntăm această criză izolați, numai la nivel național, cu măsuri naționale și la rândul său Europa nu poate la rândul său să, să, să lupte împotriva acestei crize, în această criză, fără să ia în seamă ce se face pe plan global. O criză globală necesită soluții tot așa globale și Uniunea Europeană trebuie să fie pregătită să dea toate aceste răspunsuri. Despre ce răspunsuri este vorba? Am analizat cu destulă îngrijorare o serie de semnale Uh, în Europa și în afara Europei am văzut că există niște tentații de protecționism. Trebuie să fim extrem de clari în acest sens. Am văzut și de dimineață la discuțiile noastre și ieri în numele Comisiei am discutat acest lucru la Ecofin. Trebuie să protejăm oamenii, populația și suntem uh, gata să o facem, să protejăm împotriva consecințelor sociale ale acestei crize să ajutăm societățile noastre să treacă de aceste probleme și să le depășească cât mai repede posibil. Trebuie și dorim să protejăm economia noastră, sectoarele economice, agenții economici, să le permitem să poată să facă față la rândul lor acestei crize. Dar, dar, suntem împotriva protecționismului. Și nu putem să punem pe picior de egalitate protecția uh, oamenilor, agenților economici uh, cu protecționismul. Protecționismul este cea mai proastă soluție, cel mai prost răspuns la această criză. Și trebuie să fim cât se poate de clari ca noi la Comisia Europeană, dar sunt sigur că și dumneavoastră, Parlamentul European, alte instituții europene, Consiliu, precum și instituțiile naționale, cu toții suntem angajați și hotărâți să protejăm piața noastră internă, să um, să luptăm împotriva barierelor, discriminărilor de pe piața, piața internă unică și să fim gata să găsim răspunsuri comune. Iar acest lucru înseamnă răspunsuri europene, iar această criză trebuie să fie abordată cu mai multă acțiune europeană și nu cu mai puțină. Trebuie să protejăm nu numai piața internă, nu numai regulile legate și normele legate de concurență uh, și de intervenția statului. Acestea sunt uh, minimum minimorum, uh, chiar și în timpuri nu atât de, de, de, de dificile ca acum. Însă, cel mai, important, cel mai important instrument pe care îl avem la dispoziție pentru a lupta în această criză este o abordare comună. Trebuie deci să ne protejăm această uniune noastră economică și economică și unit, uh, monetară, pardon. moneda euro ne protejează, ne dă un fel de adepost, un fel de scut. Este un instrument extrem de bun, de eficace, care ne permite să ne confruntăm, să abordăm această criză, să o rezolvăm. Este vorba de 300 de 330 de milioane de europeni. Um, toată lumea poate beneficia de această protecție. Noi, ca instituție europeană, trebuie să protejăm Uniunea Europeană, zona economică europeană și să nu creăm bariere interne în, uh, pe piața financiară, deci în sectorul financiar. De aceea avem nevoie de orientări uh, comune ca să vedem ce se întâmplă cu prețul activelor, cu acele prețuri garantate, cu probleme legate de recapitalizare, recapitalizare și așa mai departe. Este vorba apoi de controlul sau supravegherea la nivel european a piețelor financiare, iată partea ambițioasă a proiectelor noastre legate de piețele financiare. Și iată de ce trebuie să menținem credibilitatea politicilor noastre comune eh, de eh, economice. Iată strategia noastră. Trebuie să menținem credibilitatea uh, Uh, legată de pactul de stabilitate și creștere și așa mai departe. Unii și-au pus întrebarea la începutul recesiunii Oare în aceste condiții stabilitatul de pact, de, pactul de stabilitate și creștere nu cumva trebuie pus între paranteze? Nu cred că este o soluție. Aceasta va duce la încă și mai multe probleme. Pactul trebuie să fie respectat, trebuie să fie pus în aplicare, implementat. Știm că l-am revizit deja în 2005 L-am discutat aici în Parlament de foarte multe ori, am discutat despre posibilele consecințe ale revizuirii acestui pact. Astăzi el este mai flexibil și poate să uh, ne ajute să tra traversăm aceste dificultăți economice și financiare. Acest pact fiind mai flexibil, a câștigat și în credibilitate și ar trebui să și o mențină și în condițiile actuale. Iar credibilitatea de care este, este necesară pentru a permite statelor să financeze datoria internă în condiții adecvate. Acest pact trebuie să fie utilizat pentru a reduce amenințarea, amenințarea problemei legate de datorie, de asemenea să ajute guvernele naționale și parlamentele naționale să poată să consolideze finanțele publice, să reducă nivelul datoriei uh, interne și să putem să arătăm și solidaritatea noastră cu generațiile viitoare care vor avea și ele de parte de o serie de provocări, avem de fapt și programa îmbrătânirii populației și așa mai departe. În orice caz, acest pact este necesar pentru a ghida uh, finanțele publice, investițiile publice uh, legate de uh, educație și așa mai departe, să ne ajute să ieșim din criză și să ne ajute să redresăm economia cât mai cu posibil. Vă mulțumesc! Merci beaucoup, monsieur le commissaire. Mulțumesc pentru această expunere cât se poate de clară, care ne-a explicat care sunt, este situația, care sunt provocările cu care suntem confruntați chiar în sânul Uniunii Europene legate, bineînțeles, și de piața internă și de pactul de stabilitate. Acum, după cum ne este practica, vă propun să luați cuvântul pentru a ne spune cum, în ce mod fiecare dintre parlamentele naționale se ocupă de planurile de relansare și apoi poate să punem și întrebări comisarului profitând de prezența lui aici. Tot în funcție de bunele noastre practici, vă rog ca intervențiile să fie scurte. Știu că în parlamentele naționale nu asta e regula, dar nici eu, nici uh, comisarul nu cred că v-am dat un exemplu contrar. Uh, vreau să limitez intervențiile la două minute. Uh, alternăm uh, doi parlamentari naționali și un parlamentar european pentru parlamentarii naționali. Vă rog să ridicați mâna, așa cum se întâmplă peste tot, și să vă declinați identitatea pentru ca fiecare dintre noi să știe cine intervine. Am deja un parlamentar care este înscris, un coleg din Portugalia, domnul Jacinto Serao vă dau cuvântul pentru două minute, apoi voi da cuvântul a unei a doua persoane, care nu știu dacă este tot din Portugalia, după care va vorbi doamna Ferreira. Așadar, colegul nostru din Portugalia. Mulțumesc, doamnă președintă. Ne-am reunit aici și reprezentăm Parlamentul portughez și partidul majoritar care susține guvernul majoritar al Republicii Portugheze. Aș vrea să vă expun câteva idei legate de țara noastră, dar ar vrea ca această contribuție să fie o cărămidă la reflexie generală, chiar dacă avem puțin timp la dispoziție. Ne ocupăm aici de dimensiuni multiple, așa cum am văzut cu toții până acum, există niște probleme care sunt consecința unei crize economice și financiare, dar și politică în același timp. Ceea ce cere din partea noastră reflexie reflecție din partea tuturor europenilor, pentru că altfel nu vom reuși să reglăm aceste probleme care sunt datorate crizei economice și financiare care au lovit lumea, dar uh, cu precădere Europa. Problemele de care ne ocupăm în timpul acestei sesiuni uh, constituie un subiect de reflexie și pentru guvernul nostru uh, este, totul este, să zicem, în uh, armonie cu ideile generale. Trebuie să existe o coordonare între toate statele membre, astfel încât să acționăm cu toții în mod solidar. Nu trebuie să exaltăm identitățile, ceea ce ar putea să ducă la probleme de protecționism sau de probleme legate de naționalism și de rasism. Este foarte important să nu uităm faptul că această acțiune a Europei trebuie să se realizeze astfel încât să nu există rivalități și nici criză politică. Guvernul portughez a făcut un efort bugetar, așa cum poate bine știți, un efort bugetar pentru a lupta împotriva crizei. Există investiții puternice care au fost făcute în domeniul forței de muncă și investiții în sectorul public, astfel încât să putem relansa economia țării investind în același timp și la nivelul uh, familiilor celor mai vulnerabile pentru a rezolva problemele sociale care se apar din cauza crizei și pentru a reglementa piața financiară. Există acțiuni care au fost uh, um, organizate de guvern, dar a, toate acestea merg în sensul preocupării tuturor statelor membre. Este important să avem o coeziune între toate statele membre, pentru că altfel nu vom putea să rezolvăm. Cum erați primul, v-am lăsat să uh, vorbiți puțin mai mult, dar voi deveni din ce în ce mai intransigentă. Dau cuvântul acum domnului care mi-a cerut cuvântul. από το ελληνικό κοινοβούλιο είμαι. Ε, θέλω να κάνω ένα ερώτημα στον κύριο Αλμούνια. Mulțumesc, doamna președinte. Eu aș dori să adresez o întrebare, domnule comisar Ce poate face Uniunea Europeană la nivel instituțional pentru a susține și ajuta țările care au nevoie de credite și care, din păcate, deocamdată au credere în uh, condiții defavorabile. Îmi aduc aminte de situația din trecut. În momentul în care s-a creat moneda euro, știam că există o problemă pe care uh, economiștii au definit-o și anume creditele asimetrice. Eu mă gândesc la câteva cuvinte pronunțate de domnul uh, Almunia în acest sens și aș vrea să știu dacă se poate face ceva la nivel comunitar. Aveți dumneavoastră vreo propunere mai concretă? Există oare vreo posibilitate în așa fel încât să se emită bonuri, obligațiuni la nivel european sau eu știu, pe altă cale, tocmai pentru a face față, spre exemplu, uh, pentru a face față speculației. Iată care este întrebarea mea. Vă mulțumesc. Foarte bine, repea doamna președinte și acum dau cuvântul doamnei Elisa Ferreira din partea Parlamentului European, care a prezentat și a reușit să obțină votul acestui raport de, legat de planul de redresare economică tocmai astăzi dimineață în Comisia Econ. Vă rog, doamna raportor, aveți cuvântul pentru două minute. Obrigada, Sra. Presidente. Em dois minutos vou tentar sintetizar Aș vrea să sintetizez în două cuvinte poziția Parlamentului, identificarea obiectivului esențial și central al programului de relansare. Acesta este reprezentat de uh, locurile de muncă, uh, de întreprinderi și cred că în legătură cu acest obiectiv vom putea să vedem care este reușita programului de relansare economică. A doua remarcă. Ca să ajungem să realizăm acest obiectiv, trebuie să ne ocupăm de trei nivele. Problema finanțării întreprinderilor, creditul nu funcționează așa cum ar trebui să funcționeze, dar, pe de altă parte, nu uh, este suficient să existe credit dacă nu există și relansare economică. Creditul este o condiție necesară, dar nu suficientă pentru relansare. Pentru a crea uh, locuri de muncă și ca, pentru ca întreprinderile să aibă perspective, trebuie să dispunem și de alte mijloace, programul de relansare care este în studiu la ora actuală, așa cum s-a spus, Uh, cuprinde 15% inițiative europene, celelalte sunt uh, inițiative naționale, ori în diferitele țări există capacități de reacție diferite, astfel încât va trebui să repunem pe ordinea de zi principiul solidarității sociale și a coeziunii teritoriale, alături de uh, principiul competitivității și va trebui să cerem Comisiei ca ea să înainteze în mod clar și foarte determinat, hotărât, către un program orizontal european care să compenseze diferitele diferențe de capacitate între statele membre. Și aici aș vrea să lansez un mesaj comisarului. În raport spuneți că Parlamentul reiterează faptul că este gata să înceapă negocieri cu Consiliul pentru a revizui cele 5 miliarde modificarea instrumentelor care vor avea un impact bugetar. Așadar, există un elan susținut care trebuie să fie susținut de comisie în materie de fonduri structurale, să revizuim tot ce s-a făcut și să creăm condițiile care să ne permită să să stimulăm crearea de posturi de muncă și întreprinderile la nivel european. Dar pentru asta avem nevoie de programe orizontale care să compenseze dificultățile care există și efectele asimetrice care există în diferitele țări în materie monetară. Asta vreau să spun. Vom lua o doua, a doua serie de întrebări. Domnul Baltasar, întâi de toate, din Italia și apoi un coleg din Suedia și apoi doamna Raiva. Domnul Baltasari. Mulțumesc, președinte. Ca președinte al Comisiei uh, pentru Probleme Financiare și Economice din Senatul Italiei, am fost reales pentru a doua oară, șase, pentru șase ani. Aș dori să pun o întrebare. Nu sunt de acord cu definiția dată planului european. Să fie un plan unic sau suma unor planuri naționale. Pentru că suma planurilor fiecărui stat membru nu înseamnă un plan european. Fiecare stat acționează în, ur- în funcție de constrângerile care sunt aplicate prin politica europeană. Întrebarea este următoarea. Știm oare că am făcut două mari greșeli în ultimii 4-5 ani ce privește politica economică europeană. În primul rând, când vine vorba de rata de schimb a euro și politica monetară. Și în al doilea rând, nu am înțeles că trebuia să schimbăm Maastricht 1, să mergem pe Maastricht 2, să facem uh, o legătură între investiții și cheltuieli. Uh, vorbim aici despre previziuni, dar este apoi vorba și de a suma răspunderea când vine vorba de aceste previziuni știm că fiecare jumătate de procent de inflație controla, controlat de către, poliție, de către politica europeană înseamnă puncte pierdute în creșterea economică. ECB-ul și Uniunea Europeană a făcut o previziune legată de creștere negativă a economiei, minus 1%. Însă știm că și inflația a scăzut sub ținta propusă, și iată că vedem același raport de 1 la 2. Vedem deci că o astfel de previziune nu depinde de politicile fiecarei țări în parte, ci de politica europeană economică. Pentru orice țară europeană, previziunile în următorii 3-4 ani vor depinde de o schimbare inteligentă la nivelul politicilor economice europene. Și apoi vom avea efecte uh, două treimi, deci Uniunea Europeană și unu, o treime numai uh, ța, uh, nivelul național. Mulțumesc! Mulțumesc! Dau cuvântul doamnei Monica Grim din Suedia. Mötet. Först och främst så vill jag Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să încep prin a vă felicita pentru planul de redresare. Este foarte important că îl avem, acum trebuie să, acum trebuie să ne gândim să-l punem și în aplicare și să nu uităm nici strategia de la Lisabona avem nevoie să ne menținem și în această strategie de la uh, Lisabona. Bineînțeles că liberul schimb, uh, de asemenea, este, este important și să nu uităm că nu trebuie să cădem în capcana protecționismului. Trebuie să dăm dovadă de solidaritate numai prin solidaritate vom putea să, deveni, să devenim mai puternici, însă în timpul crizei trebuie să fim siguri, să ne asigurăm că cetățenii noștri au suficiente garanții și asigurări pentru a uh, face investiții, pentru a intra în schimburi economice și comerciale. Nu se fac investiții atunci când situația este tulbure. Și Uh, dacă o persoană riscă să-și piardă locul de muncă, de exemplu, are nevoie de anumite garanții. Trebuie să știe că va găsi susținere pe undeva, să se recalifice și așa mai departe. Deci, uh, pentru a se putea pregăti pentru anii uh, grei. Iată de ce, când vine vorba de acest plan de redresare, relansare, trebuie să fim inteligenți, și să fim uh, atenți în ce privește impactul asupra mediului, locuințele noastre. Uh, putem să folosim următorii ani uh, ca să ne gândim la ce viitor dorim. Deci eu zic să ne menținem pe linia strategiei de la Lisabona, să reformăm sistemul bancar și că el funcționează, să fiind sigur că el funcționează așa cum trebuie, pentru ca să putem să intrăm și într-o economie verde, bineînțeles. Mulțumesc. Mulțumesc. Doamna Raiva, din partea Parlamentului European. madame président уважаеми господин комисар уважаеми и скъпи колеги от националните Mulțumesc, doamna președinte. Domnule comisar, doamna președinte, dragi colegi, membre ai Parlamentelor Naționale și Parlamentul European. E clar că provocările cu care ne confruntăm în această criză financiară și economică sunt unice. Uh, nu s-a mai întâmplat așa ceva până acum în Uniunea Europeană, de aceea Uniunea Europeană trebuie să dea dovadă de coordonare. Eu, ca, în calitate de uh, uh, președinte a delegației pentru afacerile economice aici în Parlamentul European, aș putea să vă dau un exemplu a unei țări care a încercat să acționeze singură și care aproape că uh, a dat faliment. Vă dau exemplul Islandei. Am fost în vizită acolo. Și uh, acolo se pare că, de fapt, criza de-abia a început și încă mai e partea invizibilă a icebergului care va veni. Este clar că e nevoie, la nivel de Uniunea Europeană, de măsuri rapide, uh, atât financiare cât și economice, care să fie coordonate. Fără aceasta, uh, nu vom putea face față uh, provocărilor. Eu vor um, numele uh, liberalilor și democraților europeni, eu cer, lansez un apel uh, statelor membre în așa fel încât planurile lor naționale de uh, redresare economică să se focalizeze pe stabilitate. În așa fel încât să putem să salvăm lucrurile și pentru generațiile următoare. Acest lucru, bineînțeles, va, fi, va acționa în mod pozitiv asupra pieței muncii și va avea un efect pozitiv uh, atât imediat cât și pe termen lung, pentru că vor fi efecte la nivel macroeconomic. Vom reuși să adaptăm această piață a muncii la noile schimbări. și acum se pare că și conceptul acesta de ajutor de stat este oarecum redefinit. Cred că avem nevoie de o combinație ingenioasă între uh, investiții și condiții suficient de uh, inteligente, în așa fel încât guvernul să poată ajuta agenții economici și să poată interveni. Uh, E nevoie de o reglementare în uh, sectorul financiar și economic, în așa fel încât să uh, evităm orice încetinire a activității economice. Și lansez un apel și colegilor din Parlamentele Naționale, dacă ar putea să facă un comentariu asupra acestor idei. Oare cum am putea să obținem o poziție comună la nivel de Uniunea Europeană în domeniul fiscal? Pentru că așa ceva până în prezent încă nu există. Astăzi dimineața, în uh, comisia noastră, uh, ECON, a Parlamentului European, am adoptat o rezoluție pentru a reduce uh, TVA-ul. Dar Știm că încă mai sunt foarte multe lucruri ce pot fi făcute și uh, există două lucruri importante în ceea ce privește TVA-ul și poate că acestea se, uh, aceste două se contrazic, ratele diferențiate și ratele reduse, scăzute. Eu sunt în favoarea unei transparențe sporite și a unui management mai inteligent în ceea ce privește acest sistem de taxare. Ar trebui să ne concentrăm asupra acestui lucru, însă cred că lucrurile uh, se află pe undeva și în mâna dumneavoastră, domnule comisar, și poate că ne-ați putea explica cum stau lucrurile în acest sens. Mulțumesc, spune doamna președinte. Acum avem un, nou coleg, din nou un coleg portughez care va lua cuvântul, după care un coleg din Irlanda și apoi din partea Parlamentului European, domnul Șinas. Domnul Iorghe Neto. Mulțumesc, doamna președinte. Sunt președintele Comisiei Uh, pentru buget și finanțe din Parlamentul portughez. Îl cunosc foarte bine pe domnul Almunia de pe vremea când era președinte al acestui uh, comitet echivalent din Parlamentul spaniol. Deci e o plăcere pentru a vă revedea, e o adevărată plăcere să vă revăd aici. Întrebarea pe care eu doream să uh, vă adresez și la care v-aș ruga să vă gândiți este una pragmatică, una de metodologie. Uh, a acestui plan de redresare economică al Uniunii Europene. Eu cred că trebuie să ne gândim la metodologie mai bine, pentru că în trecut am existat deja mai multe tentative pentru a rezolva acest gen de probleme, însă nu în mod eficient. Aș dori să vă amintesc. Planul Paulsen, spre exemplu, în Statele uh, Unite, a era un plan care dorea să combată toate aceste uh, active toxice, dar care s-a transformat într-un plan de recapitalizare a băncii, tocmai pentru a uh, reglementa și a pune în ordine sistemul financiar. Vedem că astăzi administrația Obama are un plan total diferit, pentru că uh, planul precedent a demonstrat și a demonstrat ineficiența tocmai pentru a rezolva astfel de probleme financiare. Vedem de asemenea că în Marea Britanie, domnul Gordon Brown, primul ministru, a lansat un plan. Un plan ce a fost recunoscut de mare majoritate ca fiind unul inovator de recapitalizare și de garanții în favoarea băncilor. Însă astăzi se recunoaște că în Marea Britanie e nevoie de un alt plan pentru a putea rezolva problema. De aceea, întrebarea mea este următoare. următoarea acest plan de redresare economică propus de către Uniunea Europeană, de Comisia Europeană, este oare planul cel mai potrivit pentru situația cu care ne confruntăm? Pun întrebarea pentru că trebuie să ne gândim la situația, la dimensiunea crizei înainte de a prezenta un adevărat plan de recuperare, de redresare. Vă amintesc două situații care mi se par două paradigme extraordinare pentru a exemplifica această diferență de acțiune uh, în trecut și în prezent. Spre exemplu, în Suedia, în anii 90, era un adevărat succes, era un plan care a, era rezultatul unei gândiri profunde și analize profunde a sistemului bancar înainte de a prezenta un plan concret. Și de-abia după ce s-a operat această analiză, s-a putut prezenta un plan concret care trebuia să pună capăt sistemului uh, și crizei bancare din anii 90 din Suedia. Pe de altă parte, ne putem gândi și la exemplul japonez care de asemenea s-a confruntat cu o criză bancară și financiară și care nu a putut fi uh, corectată în mod uh, oportun și care ulterior a fost din ce în ce mai greu de rezolvat. De ce? Pentru că inițial nu avusese loc o analiză profundă, serioasă a situației concrete a uh, băncilor și a sistemului financiar japonez. De aceea, plecând de la acest plan de redresare economică al Uniunii Europene al Comisiei, îmi pun întrebarea dacă ne-am făcut acea muncă obligatorie care ne revine de analiză. Care este dimensiunea, amploarea acestei crize economice și financiare în Uniunea Europeană? Asta este prima etapă, după care se poate prezenta planul, fără de care nu putem prezenta un plan dacă nu știm care sunt dimensiunile și uh, amploarea acestei crize. Și cred că vom ajunge într-o, dacă facem așa, vom ajunge într-un sistem, sistem de eșec și nu vom obține succesul pe care ni-l dorim pentru țările noastre respective. Mulțumesc! Mulțumesc. Nu îndrăznesc să fiu atât de severă cu reprezentanții Parlamentelor Naționale, așa cum sunt cu reprezentanții Parlamentului European, dar v-aș ruga încă o dată să respectați timpul de luare de cuvânt ce vă este acordat, altfel nu vom reuși să ne exprimăm cu toții. Da, acum reprezentantului din... Dau acum cuvântul reprezentantului din delegația irlandeză. Vă rog totuși să vă prezentați pentru că nu știu care este numele dumneavoastră. Mulțumesc, doamnă președinte. În numele Parlamentului irlandez, pot să spun că avem probleme specifice la noi. Suntem o economie foarte deschisă, din păcate însă avem uh, mari dificultăți în acest moment. Ar trebui să luăm măsuri foarte severe pentru a corecta acest lucru și mai ales să readucem pe linia de plutire băncile. Am încercat să recapitulizăm prima și cea de-a patra cele mai mari importante bănci din, uh, din uh, Irlanda și să vedem ce se întâmplă și cu cheltuielile publice ca să îmbunătățim starea bugetară. Trebuie să ne gândim, colegii europeni, ce putem să facem și în viitor. De asemenea, suntem foarte hotărâți să investim în infrastructuri, infrastructuri în dezvoltare și în scheme legate de eficacitate sau eficiență energetică pentru că văd că nu numai în Irlanda, dar și în alte țări uh, trebuie să acționăm împreună în următoarele luni, trebuie să învățăm un nou vocabular dar să vedem ce ne spune și Europa. Aș fi foarte interesant să știu ce, interesat să știu ce ne rezervă viitorul și în Europa. Probabil că trebuie o reglementare mai atentă a sectorului financiar. Pentru că acesta este secretul pentru a ieși din impas. Vă mulțumesc. Mulțumesc, dau cuvântul uh, uh, domnului Șinas din Parlamentul European Creștin Democrați. Mulțumesc. Mm. Mulțumesc, doamna președinte. Iată că ne aflăm într-o situație de criză și încercăm să găsim care va fi reacția noastră față de această criză, să, ieși, să găsim o ieșire din criză. Dar, domnule comisar, nu cred că am putea să uităm un aspect important și anume prevenirea de care trebuie să ne ocupăm de asemenea. Trebuie să vedem ce anume s-a întâmplat, de ce acum cetățenii europeni trebuie să plătească oalele sparte ale altora. Uh, acum știm că ne aflăm într-o economie uh, globalizată, uh, fluxurile de capital sunt supranaționale și controlul, dacă există, el există doar la nivel național. Am văzut ce s-a întâmplat cu acest sistem. Ce putem face în așa fel încât o astfel de criză să nu se mai întâmple încă o dată? Dumneavoastră, ca reprezentant al zonei euro, uh, și v-ați făcut treaba foarte bine până acum, dar dumneavoastră știți foarte bine că mai sunt și alți actori care vor interveni în acest uh, joc și care nu și-au îndeplinit munca cum trebuie. Cei care credeau că sectorul financiar este cel care se va autoreglementa. Iată că vedem acum că uh, agențiile de rating nu prea și-au făcut datoria și nu au uh, acționat așa cum trebuia ei. Asta mă duce cu gândul oarecum la Titanic probleme pe care le vedem și probleme care nu le vedem. E vorba de uh, credite și împrumuturi. Iată, nu mai este încredere. E nevoie de o politică monetară care să fie mai ortodoxă decât cea pe care am avut-o până acum. Și noi asta încercăm să facem în Parlamentul European și în Parlamentele Naționale. Dorim să vă susținem în acest sens. Ne dorim ca acest cadru de reglementare să ne permită pe viitor să evităm și să prevenim orice fel de criză de acest gen. Doamna președinte, mulțumesc. Dau acum cuvântul unui reprezentant din delegația daneză. Nu știu care este numele dumneavoastră, de aceea v-aș ruga mai întâi să vă prezentați, vă rog. Er er mulțumesc, doamna președinte. Uh sunt uh, Damgard Larsen și aș dori să mulțumesc doamnei președinte care tocmai mi-a acordat uh, cuvântul. În țara mea, de mai mulți ani de zile, am dezvoltat, am încercat să punem pe picioare o economie solidă, funcțională, robustă. De aceea, iată că acum sunt de, suntem destul de bine înarmați pentru a face față acestei crize cu care se confruntă uh, celelalte țări. Eu sunt de părere că suntem destul de bine pregătiți pentru a face față acestei furtuni care tocmai s-a abătut asupra, asupra noastră. Avem un sistem de credit și un sistem financiar în, tradițional, clasic, dar acesta este însoțit de un pachet de măsuri pentru protejarea creditelor și care uh, pachet pare să fie până în prezent un succes. Uh, Danemarca, bineînțeles, știe că are nevoie și de un pachet de măsuri pentru a favoriza creșterea economică și suntem de părere că trebuie să acționăm însă cu prudență. În Danemarca, ideea generală era că nu trebuie să intrăm în panică, nu trebuie să reacționăm nici prea repede, dar nici prea târziu. Asta înseamnă că trebuie să găsim momentul cel mai potrivit pentru a lansa acest pachet de măsuri în atenția întreprinderilor, în așa fel încât să rentabilizăm la maxim efectele acestora. Sunt foarte bucuros să văd că statele membre ale Uniunii Europene încearcă împreună, în mod solidar, să facă față acestei crize cu care uh, se confruntă. Și mă bucur să văd că împreună ne dorim să obținem redresarea economică în Uniunea Europeană. Și am fost foarte încântat să aud expunerea, să ascult expunerea domnului comisar, care spunea că este foarte important să nu cădem în capcana protecționismului, pentru că ar fi soluția cea mai proastă. În această Europa modernă, internă pe care încercăm de ani de zile să o construim pas cu pas, este foarte important să nu ne găsim într-o situație identică cu cea care exista înainte de cel de-al doilea război mondial, spre exemplu, în care fiecare încerca să apere pătrățica lui de uh, uh, piață. De aceea aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că Danemarca, prin modelul său de flexibilitate și securitate, deci flexicuritate, a cunoscut un oarecare succes care poate fi transferat și în alte țări. Noi avem o mare libertate, o mare suplețe pentru piața muncii, ceea ce ne permite, bineînțeles, să reacționăm rapid, să ne adaptăm și să funcționăm în mod corect. Iată un punct asupra căruia cred eu că trebuie să atragem atenția pentru că este unul deosebit de important, cel puțin în Danemarca. Doamna președinte, nu are microfonul prins. Danke, Frau Vorsitzende. Mein Name ist Konrad Steindl aus Österreich. Ich bin äh, der Wirtschaftssprecher. Reprezint Austria, sunt uh, purtătorul de cuvânt al PP-ului în Parlamentul Austriac. Una dintre problemele mari ale situației noastre economice este faptul că nu am controlat îndeajuns starea financiară. Măsurile de control care există la nivel național nu au putut să uh, fie în armonie cu speculațiile care au dus la pierderi considerabile la nivelul băncilor. Spuneți, doamna președinte, ați spus că uh, dacă trebuie să luăm astfel de măsuri, uh, trebuie să spun că lucrul ăsta m-a bucurat. Trebuie să luptăm împotriva crizei prin foarte multe măsuri. Avem 3,2 miliarde de uh, facilități fiscale care ne vor permite să încurajăm foarte multă lume, lucrăm la nivel confederal, dar și la nivelul landurilor pentru a uh, combate criza acum. Consider că sectorul IMM-urilor este cel care prezintă cele mai puține probleme în cadrul crizei cred că la acel nivel vom pierde cele mai puține locuri de muncă. Măsurile cred că vor fi luate la nivel uh, european pentru a continua să întărim structura acestor IMM-uri. Voi da cuvântul colegul, colegilor din Grecia la turul următor. Acum mai dau cuvântul doamnei Van Denburg și pe urmă rog pe comisar să răspundă la primele întrebări lansate. Chestiunea pe care ar trebui să o ridic a fost menționată de toată lumea înainte și dumneavoastră ați menționat-o în discursul dumneavoastră, am avut-o și în raportul doamnei Ferreira, chiar dacă amendamentul 43 nu a fost adoptat azi dimineață în formularea pe care am adoptat-o noi și pe care am ales-o noi. Este chestiunea obligațiunilor. Și fa- faptul că există o împărțire a obligațiunilor naționale în statele membre și unii dintre noi în Parlamentul European dorim să creăm o obligațiune comună europeană. Aceasta este o idee care ar putea să ne dea uh, poate un rezultat uh, general sau un rezultat în plus, mai ales în ceea ce privește piesele de capital. Din punctul nostru de vedere, acest lucru ar putea să atragă mai mult capital înspre Europa decât acum. Deoarece vedem că Statele Unite au un deficit de 10% și mai mult și totuși cu obligațiunile lor federale pot să atragă mai mult capital de pe piețele de capital internaționale, mai mult decât Europa. Am impresia că în Consiliu există reticențe cu privire la această propunere și din partea unor colegi din parlamentele naționale. Poate că Comisia ar putea să ne dea idei cu privire la această propunere sau să ne dea uh, un context în care să avem uh, cifre și evaluări cu privire la posibilitatea uh, creării unui astfel de instrument. Mulțumesc, domnule comisar, aveți cuvântul. După cum vedeți, între parlamentarii naționali și parlamentarii europeni există puncte de convergență. Aveți așadar cuvântul, după care vom lua, lua o a doua serie de întrebări și apoi vei da cuvântul în primul rând președintelui Agorastos și apoi colegului italian, domnului Lenini. Domnule comisar, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt de acord cu multe comentarii care au fost făcute în intervențiile și în comentariile de astăzi. Sunt pe deplin de acord cu toți cei care au menționat nevoia consolidării coordonării, la nivel european. Ce înseamnă coordonare? Înseamnă eficacitate sporită în ceea ce privește răs, uh, rezultatele politicilor adoptate și coordonarea înseamnă și una dintre condițiile necesare pentru a distribui într-un mod uh, echitabil eforturile. Sunt uh, pe deplin de acord cu toți cei care au spus că Europa în aceste în această perioadă tulbure are nevoie de solidaritate printre membrii ei. Există politici de coeziune în Europa, acestea sunt eficiente și încearcă să compenseze unele dintre efectele negative ale crizei. Am pregătit propuneri care acum sunt discutate și în Consiliu și în Parlament, Asta pentru a permite o utilizare mai flexibilă a fondurilor structurale și de coeziune și o restabilire a priorităților, dacă este nevoie, în anumite pro programe și investiții care sunt finanțate prin aceste fonduri. Și anumite state membre uh, încearcă din greu să facă o re... Uh, a priorităților. M-am întâlnit cu miniștrii de finanțe care m-au informat uh, cu unul dintre miniștrii de finanțe care m-a informat cum făcea țara sa aceast, acest efort care este foarte util și foarte uh, bun în această perioadă. Solidaritatea trebuie să meargă și dincolo de instrumentele de coeziune, pentru că solidaritatea în Europa înseamnă și evitarea protecționismului în piața internă. Solidaritatea înseamnă, de asemenea, să avem o viziune nu doar națională, ci și comună. Unii dintre dumneavoastră ați uh, menționat TVA-ul, cota de TVA. Și am sugerat posibilitatea utilizării unor uh, cote reduse de TVA pentru anumite priorități, pentru anumite domenii prioritate, uh, prioritare. Uh, precum produsele ecologice, uh, munca intensivă și pot să vă informez că aceste discuții la nivelul ECOFIN sunt foarte dificile, deoarece este nevoie de vot unanim al celor 27 de miniștri din Consiliu pentru a modifica uh, orice este legat de directiva cu privire la impozitare. Și nu este lucrul de care avem nevoie acum în Europa, ci avem nevoie de acțiuni comune și decizii comune în multe domenii asta pentru a lupta împotriva crizei. Și trebuie să putem și să utilizăm niște instrumente uh, fiscale. Sunt foarte de acord cu prioritățile legate de investiții și de fondurile structurale. Dar și în ceea ce privește uh, resursele uh, care sunt generate de BCE în domenii legate de uh, lupta împotriva schimbărilor climati climatice. Aceasta este prioritatea numărul 1 și este în același timp o locomotivă foarte puternică pentru a ajuta economiile noastre să găsească o redresare economică cât mai rapid. Un al doilea comentariu utilizarea instrumentelor europene pentru a rezolva uh, problemele financiare ale uh, țărilor. Piețele sunt supuse la presiune în ceea ce privește obligațiunile naționale, obligațiunile emise de guvern. Și în multe domenii ale uh, în multe domenii financiare s-au uh, împrăștiat aceste obligațiuni ale statelor membre și în afara zonei euro alte state membre ar trebui să plătească aceste spreaduri mai mari decât s-a întâmplat în zona euro. Această presiune pe piață este un semnal al nervozității de care dau dovadă piețele. S-a spus în ultimele săptămâni de nenumărate ori că există o probabilitate zero ca zona euro să se despartă. Nu 0,1 probabilitate de împărțire a zonei euro, ci zero probabilitate. Și nu pot să-mi imaginez un guvern care poate să decidă acest lucru din punct de vedere rațional. Nu din cauza unor constrângeri juridice acest lucru nu este posibil, ci pur și simplu din punct de vedere logic este imposibil. Există foarte mulți candidați care doresc să se alăture zonei euro. Unii dintre dumneavoastră au menționat Irlanda. Uh, Irlanda a vrut să se alăture zonei euro înainte de a intra în Uniunea Europeană și acum se pregătesc să se alăture Uniunii pentru că doresc să uh, intre în zona euro și ca și altele. Unele dintre țări au fost cât se poate de uh, sceptice în ceea ce privește aderarea la zona euro, acum doresc să se alăture zonei euro. Cred că spreadurile astăzi exagerează riscul de creditare, dar este normal ca piețele să, atribuie, să atribuie riscurile atunci când un guvern emite obligațiuni guvernamentale sau când se fac uh, tranzacții cu obligațiuni guvernamentale. Și asta este o o întrebare care trebuie să primească răspuns din partea guvernelor și parlamentelor naționale ale țărilor afectate de aceste uh, spreaduri ridicate. De ce în anumite țări spreadurile sunt mai mari decât în altele? În primul rând, răspunsul aparține autorităților. Autorităților acestor țări și nu autorităților europene. Autoritățile europene trebuie să contribuie la o apreciere normală a riscului de creditare de pe piață și noi contribuim la această apreciere prin punerea în aplicare a pactului de stabilitate și prin acțiuni din partea autorităților implicate în funcționarea Uniunii uh, Monetare Europene și în funcționarea Uniunii Europene. Dar mai există și autoritățile naționale și guvernele naționale. Cetățenii anumitor țări ar trebui să știe că a fi membru al Uniunii Europene aduce avantaje, avantaje pentru țările lor, dar și răspunde răspundere, responsabilități. Acest lucru trebuie să fie cât se poate de clar. În ce măsură emiterea unor obligațiuni europene este o idee bună? Eu cred că este o idee bună. Cred că, din nefericire, nu este o, o opțiune viabilă acum, datorită condițiilor de pe piață. Acum nu vom avea anumite state membre pe care sunt cruciale pentru adoptarea acestei măsuri în favoarea adoptării măsurii acum datorită uh, condițiilor de pe piață, dar credem că este o idee bună. Am lucrat pe această idee de la începutul Uniunii Economice și Monetare, suntem pregătiți să lucrăm pe mai departe pe această idee și unii participanți la piață doresc să conlucreze cu noi în acest sens, dar din nefericire nu este momentul potrivit pentru a adopta această decizie. Acum este momentul potrivit pentru a adopta decizii alternative care nu sunt așa de bune, dar care sunt viabile pe termen scurt. Și acum discutăm acum cum să coordonăm mai bine uh, emiterea acestor uh, obligații guvernamentale care sunt anunțate pentru anul 2009. Schimbările din politica Uniunii Europene. Sau în ce măsură politica europeană este responsabilă de ce s-a întâmplat? E bine, ce se întâmplă nu se întâmplă doar la noi, se întâmplă în Statele Unite, în Japonia, în China, în Corea de Sud în toate țările lumii, în toate economiile lumii. Nu dați vina pe Europa datorită problemelor legate de criza globală. Dacă cineva trebuie să fie învinuit, ar fi cei care au Uh, creat, dezechilibrele globale la nivel macroeconomic și dacă vreți pot să fiu și mai precis cine sunt cei care au dus la dezechilibrele în economiile noastre, ei sunt bine cunoscuți și dintr-un punct de vedere microeconomic cei care sunt de învinuit sunt cei care au sprijinit, sprijinit nereglementarea piețelor financiare nereglementarea activităților financiare și nereglementarea agențiilor de, nota, ă, de creditare. Și cei care au tras foloase uh, datorită acestei atitudini în trecut. Ei uh, au fost împotriva unei, unei reglementări sănătoase. Și o ultimă observ, uh, observație cu privire la acțiunile ce trebuie să fie luate în uh, criza bancară. Noi trebuie să preîntâmpinăm o nouă criză bancară, lucrăm la nivel european și la nivel uh, internațional prin summitul G20. lucrăm și cu FMI-ul, lucrăm la nivel european cu grupul de la ROS și vom mai continua când grupul uh, la rozier își va prezenta raportul. Însă, această decizie politică, oare trebuie să adoptăm decizii înainte de a avea o evaluare globală a crizei? Răspundul este da, nu putem să așteptăm. Și noul secretar de finanțe Statele Unite, când a fost prezent la Washington și a prezentat nou pachet de propuneri pentru redresarea situației din Statele Unite, el a spus că poate că nu este ultimul pachet. Poate că unele dintre măsuri nu vor funcționa, poate că vom fi obligați să adaptăm aceste măsuri, dar trebuie să le adoptăm acum dacă nu, întregul sistem financiar se va nărui. Și ce s-a evitat în octombrie, dacă nu adoptăm anumite măsuri, s-ar putea întâmpla din nou, pentru că am putea să avem din nou un risc major de năruire a sistemului financiar. Și este adevărat, din punct de vedere al cetățenilor, din punct de vedere al economiei reale, pot să înțeleg foarte bine. Eu sunt un cetățean, nu sunt o piață financiară, sunt și eu un cetățean și pot să înțeleg pe deplin uh, argumentul care spune nu dați bani celor care au creat criza, ci dați-ne banii direct. Dar pentru a aloca resurse cuiva către oameni, către cetățeni, către companii, avem nevoie de sectorul financiar, avem nevoie de piețele financiare. Rolul pieței financiare este să direcționeze capitalul, să împrumute și să acorde. Așadar, avem nevoie de un sistem uh, Uh, financiar solid, avem nevoie de activități financiare și trebuie să fim foarte atenți. Să vedem atunci când aceste domenii nu funcționează bine. Comisarul va mai lua o dată cuvântul înainte ca domnul președintele Miștat să, ne, să se alăture nouă. Abuzez de privilegiul președinției pentru a reacționa la ultimele noastre cuvinte cu două observații. Prima ar fi că dacă piața bancară și a serviciilor financiare nu va funcționa, Asta se întâmplă pentru că activitatea economică nu funcționează. Nu prea știm cum să alegem între găină și ou, cine a fost mai înainte. Trebuie să lucrăm în ambele direcții și nu trebuie să ne gândim că este vorba întâi de piața interbancară care trebuie să fie restructurată pentru ca activitatea economică să redreseze. Văd foarte bine că ați lucrat pe ambele fronturi, dar cred că vis-a-vis -vis de opinia publică nu trebuie să lăsăm impresia că vrem să ne ocupăm numai de sectorul bancar. A doua remarcă este că limbile au început să se deslege și notele experților noștri sunt foarte clare. Vedem uh, foarte, se vorbește de mult de planuri de susținere pentru bănci, care au fost inițiale, de fapt, și susținute într-un fel de moment de panică. Exista această criză a solvabilității sistemului și uneori nu s-a negociat prea mult înainte de a lua aceste planuri, deci nu era vorba să ne ducem în acel dute vino între Congres și uh, ce, ce se întâmplă în Statele Unite, dar poate că anumite condiții ar fi putut să fie mai definite în momentul în care acordul pentru ajutor către bănci a fost uh, făcut. Acum ne aflăm poate la un al treilea etaj, după garant tranzacțiile interbancare după recapitalizare, avem problema produselor toxice, ci pe care eu le-aș denumi impure. Dacă adăugăm acest al treilea etaj, atunci trebuie să reflectăm la ceea ce trebuie să reprezinte condițiile de instaurare a acestui al treilea uh, uh, etaj. Pot să reacționez foarte, foarte rapid. Este adevărat că există această interacțiune între nevoia de a reduce nivelul de îndatorare, care s-a dus dincolo de orice era rezonabil, și alocarea unor resurse pentru noi credite care să financeze noi activități astfel încât să uh, consolidăm uh, economia nefinanciară și să, rezu- să rezolve situația uh, pieței financiare și a instituțiilor financiare. Este adevărat că avem de-a face cu o interacțiune, dar dacă trebuie să începem pe, prin una din cele două laturi, cred că am început prin latura care se ocupă de economie nefinanciare cu problema relansării și cu politica monetară mult mai eh, expansivă decât în trecut, dar vedem că ceea ce am realizat în domeniul cererii nu va funcționa dacă vom continua să nu facem lucruri uh, în uh, domeniul instituțiilor financiare. Ne aflăm într-o dilemă care nu este deloc ușor de rezolvat, dar uh, mă gândesc și la aceste produse impure. Nu este cazul produselor, cum le-am numit eu, toxice. Este vorba de active care nu sunt toxice, dar vor putea deveni toxice dacă nu găsim soluții. În ceea ce privește negocierea, sunt de absolut de acord că trebuie să stabilim condiții pentru repartizarea sarcinilor, pentru repartizarea riscurilor atunci când folosești banii contribuabilului sau când folosești banii lui ca pentru a garanta un anumit risc. Este vorba de condiții pe care trebuie să le stabilim foarte clar. Anumite țări au făcut acest lucru prin programele lor, alte țări l-au făcut mai puțin acest lucru, dar Comisia o consideră că aceasta este o, o, o condiție clară pentru succesul economic, nu numai politic, pentru că dacă nu, uh, vom crea în sistemul financiar și la nivelul agenților financiari ideea că pot să facă orice și că statul și contribuabilii vor veni să-i scoată din impas. Mulțumesc! Dau cuvântul acum președintelui Agarastos și apoi delegația italiană va interveni prin domnul Giorgetti. Acum domnul Agarastos. Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să vă spun că nicio metodă, nicio măsură, niciun program nu poate să fie eficient dacă nu există o coordonare. De aceea avem nevoie și de susținerea din partea cetățenilor pentru a depăși această criză financiară prin măsuri și politici financiare. Acum trebuie să ținem seama și de faptul că ne aflăm într-o economie globalizată și globalizarea aceasta nu face decât să accelereze ritmul de dezvoltare al economiei și asta la toate nivelurile. Bineînțeles că acest lucru nu face decât să înrăutățească uh, consecințele acestei crize, având în vedere că până în prezent nu au existat mecanismele de control uh, necesare. E clar că economia de piață poate genera bogății și uh, dar nu trebuie să pierdem din vedere și situațiile de criză. Când mi-aduc aminte, spre exemplu, acum patru ani, uh, mi-aduc aminte de modul în care acea bulă internet a, a, a explodat și care a dus la o anumită formă de criză. Criza financiară de astăzi este rezultatul unor asimetrii. Uh, trebuie ca toți agenții economici, toți cetățenii să fie informați în așa fel încât să poată să ia măsurile uh, ce se impun, măsuri bine gândite, bine analizate în momentul în care doresc să facă investiții. Uh, în așa fel încât să nu ne mai găsim și pe viitor într-o situație așa cum este cea de astăzi. Avem nevoie de un organism sau de organisme de reglementare și de control a acestor piețe financiare. E nevoie de acest lucru să a evocat și ideea unei repriotizări a uh, lucrurilor și acest lucru este clar că este necesar uh, și lipsește cu desăvârșire în uh, momentul de față. În momente de criză, așa cum sunt cele de astăzi, e clar că există oarecare teamă, oarecare îngrijorare, oarecare reticență și trebuie ca programele pe care le lansăm să fie condensate oarecum. Stați să vă explic. Unele programe sunt lansate pentru o perioadă de 8 luni, pentru a accelera uh, consumul, spre exemplu, sau pentru a-l întări. Uh, politicile noastre, oamenii politici, uh, își doresc să lupte împotriva șomajului și își doresc să lupte împotriva vieții care e din ce în ce mai scumpă cel puțin pentru cetățeni. Iar în acest sens, e clar că trebuie să abordăm și uh, Uh, tema aceasta a problema cadrului bancar. E clar că e nevoie de uh, o încredere sporită atât din partea cetățenilor cât și din partea uh, guvernelor și asta pe întregul uh, teritoriu al Uniunii Europene. Un alt aspect ar trebui să vedem de asemenea și care sunt specificitățile fiecărei țări. Uh, mă refer aici la chestiunile de deficit bugetar. Noi avem un sistem de uh, cheltuieli care este oarecum specific și trebuie să ținem seama de specificități. Tocmai de aceea avem această, această întrevedere și acest schimb de opinii. Doamna președintă spune, dau acum cuvântul reprezentantului italian, domnul Giorgetti. Aveți cuvântul două minute. Mulțumesc, doamna președinte. Italia, bineînțeles, suferă de consecințele crizei financiare, o criză financiară pe care nu a creat-o, sau mă rog, participarea sa în această criză financiară este destul de limitată. Sistemul nostru bancar este de așa natură încât uh, Uh, trebuie să vedeți specificitatea statului italian. Statul italian se confruntă cu o datorie destul de mare și statul italian are la dispoziția sa anumite instrumente, uh, însă a preferat să aibă un comportament prudent în ceea ce privește susținerea prin stimulente fiscale și prin investiții. Dar poate vi s-ar părea că există o contradicție. Există o contradicție pe care aș dori să o explic acum. Nu există o aliniere pe uh, ideile lansate la nivel european. Uh, contribuția directă a bugetului este foarte modestă și posibilitatea de coordonare este foarte redusă. Se cere guvernelor naționale din partea Uniunii Europene și deci guvernului italian, în mod specific, să facă anumite eforturi financiare uh, dar aceste posibilități sunt limitate, limitate în cadrul Pactului uh, European de Stabilitate și Creștere. Și deci vedeți că nu avem la dispoziție resursele necesare. De aceea doream să subliniez aceste aspecte. Mai întâi, Investițiile în infrastructuri, investițiile naționale, care, după părerea noastră, ar trebui să fie uh, analizate în mod diferențiat în cadrul pactului de stabilitate. A doua dimensiune, și continui ideea lansată de colegul nostru din Grecia, necesitatea de a uh, face față acestei situații dificile, uh, sociale dificile, care nu face decât să se accentueze și care va avea consecințe mari asupra populației și a încrederii față de sistemul financiar. Pentru că de multe ori aceste intervenții din partea guvernelor nu sunt bine înțelese de către cetățeni. Apoi, trebuie să ajutăm familiile și gospodăriile care se află într-o situație defavorabilă. Poate că ar trebui să vă transmit intervenția mea în scris, însă sunt convins că trebuie să avem acest efort de coordonare uh, în utilizarea instrumentelor pe care le avem la dispoziție. Trebuie să întărim Eurogrupul, trebuie să implicăm parlamentele naționale. Doamna președinte, mulțumesc. Dau cuvântul acum doamnei Bațeli, după care vom relua întrebări din partea parlamentelor naționale. Doamna Bațeli, vă rog acum. Apoi voi da cuvântul unui reprezentant din Spania, doamna Vila Juana și apoi unui reprezentant din Belgia. Mulțumesc, doamnă președinte. Dacă îmi permiteți, aș dori să fac două comentarii scurte. Dacă Uniunea Europeană nu-și asumă răspunderea, nu vom reuși să nu vom reuși să ieșim din această situație de criză. Eu cred că Comisia Europeană nu a ascultat foarte bine Parlamentul European acum un an și jumătate atunci când am cerut o reglementare și un control permanent a acestui sector economic și financiar. Comisia ne-a răspuns la momentul respectiv că piețele financiare se vor reglementa singure și că e o problemă de piață internă care se va rezolva. Iată că acum ne aflăm într-o situație de criză și iată că acum ne aflăm în fața faptului împlinit. De aceea eu a, aș vrea să spun că noi noi nu ne simțim responsabili față de această criză. Apoi, un alt subiect, uh, redistribuirea capitalului prin acest sistem financiar. Domnule comisar, dacă dumneavoastră credeți că cetățeanul își va arăta din nou încrederea față de sistemul bancar, dincolo de convingerile noastre politice. E bine, eu cred că uh, uh, ruinăm oarecum uh, speranțele uh, fiecăruia în această societate, pentru că noi trebuie să ne aflăm deasupra acestui sistem financiar. Uh, Trebuie să ne aflăm într-un cadru în care, într-adevăr, producem, economia produce cu adevărat și repartizează bogățiile în mod echitabil. Aș, aș avea câteva întrebări. Mai întâi, banii din programele naționale de redresare economică și bani care sunt acordați în băncilor, tocmai pentru a acoperi problemele de lichidități, uh, dar e vorba și de sucursale și filiale a unor bănci care, de fapt, sunt bănci străine din afară. De ce anume acest sistem, aceste filiale sunt susținute prin bani uh, ai contribuabililor noștri? Apoi, o altă întrebare. Până la ce punct am putea să avem o convergență tocmai pentru a face și mai credibile sistemele bancare ale uh, țărilor membre în momentul în care Comisia dispune de anumite date, Eurostatul dispune de alte date, uh, experții prezintă alte date. Uh, cum anume ne putem uh, pune de acord asupra acestui lucru? Apoi, o altă temă momentul de intervenție. Eu nu cred că acum este prematur. Cred că am ajuns la momentul potrivit tocmai pentru a interveni. Avem nevoie de intervenție. Și acum, în numele Spaniei, are cuvântul domnul Vilahoana. Mulțumesc, doamna președinte doamnelor și domnilor, eu împărtășesc ideea lansată de domnul Almunia și eu aș fi vrut să vorbesc în limba catalană, dar nu se poate. Sunt convins totuși că pe viitor acest Parlament European va utiliza catalana, limbă vorbită de uh, atâtea milioane de uh, catalani. Aș dori să exprim câteva nuanțe, domnule mm, comisar. Ne aflăm într-adevăr într-o criză globală, e nevoie de un răspuns global, sunt de acord cu acest lucru. Uh, dar dacă vă uitați, spre exemplu, la intervenția din partea colegei din Danemarca, vedem că sunt țări care se descurcă mai bine decât altele în aceste momente de criză, cu diferențe semnificative. Uh, și iată că ne aflăm într-o situație dificilă. Ca să mă refer acum la cazul spaniol. Sectorul imobiliar avea o dimensiune extraordinară, avea o importanță foarte mare. Ceea ce ducea, bineînțeles, că la, la faptul că Uh, șomajul era scăzut. Acum lucrurile s-au schimbat și aproape la, că la sfârșitul anului am ajuns la 4 milioane de șomeci. Apoi, mai avem și un nivel al datoriei externe care este foarte ridicat. Apoi ne aflăm, din fericire, la un moment dat uh, uh, la finanțe sănătoase, uh, la un buget sănătos. De aceea sunt convins că răspunsul trebuie să fie global și că e nevoie de o diferențiere a modului în care reacționăm față de această criză. Un al doilea aspect. Sunt de acord din nou cu dumneavoastră, domnule comisar, asupra faptului că această criză financiară într-o bună zi se va termina și într-o bună zi piețele financiare se vor întoarce într-o situație normală. Dar pentru a salva piața financiară și piața uh, de care avem nevoie, uh, e nevoie de o intervenție. Fără această piață financiară nu putem avea o economie reală și așa mai departe. Uh, pentru că dacă investim în această piață financiară astăzi, în fine investim în întreprinderile noastre, în economia reală reală, pentru că întreprinderile noastre astăzi au nevoie de lichidități pentru a se relansa. Și este evident că dacă nu ajutăm piața financiară, nu vom putea să obținem o normalizare și o redresare economică a pieței economice reale. Pe de altă parte, există și o de, oarecare decepție la mijloc, pentru că ar fi trebuit să facem față acestei probleme cu mult mai devreme pentru că această problemă a apărut deja în trecut, diferența dintre economia reală și piața financiară. Și în final, doamna președinte, două cuvinte. Ieri în uh, Ecofin s-a vorbit de uh, planurile acestea de redresare economică și s-a vorbit de procentele de investiții care sunt necesare din uh, PIB. Dar e adevărat că nu putem să avem aceeași situație peste tot, pentru că noi, spre exemplu, avem o rată a șomajului acum care este foarte ridicată. Acești 4 milioane, aceste 4 milioane de șomeri reprezintă un cost foarte ridicat pentru noi. Și iată cifre de care trebuie să ținem seama în momentul în care luăm anumite decizii. Uh, mulțumesc, doamnei președinte, pentru suplimentul de minut pe care mi l-a acordat. Mulțumesc, spune doamna președinte, și acum dau cuvântul colegei din delegația Belgiei. Însă nu știu dacă sunteți deputată sau senatoare. Da, sunt senatoare și vicepreședinta Comisiei Afaceri Economice din Senatul Belgiei. Mulțumesc, doamnă președinte. Criza actuală a arătat uh, cât de mult este important uh, controlul prudențial și cum acesta nu a funcționat așa cum trebuie. Uh, avem o serie de exemple aici. În Europa, fiecare dintre noi avem organe de control, de supraveghere prudențială, dar nu există o coordonare la nivel european și aș dori să uh, ne spuneți dacă se prevede crearea unui organ de control prudențial la nivel european al uh, instituțiilor bancare. Cred că acest lucru ne-ar permite stabilizarea piețelor uh, financiare și clarificarea situației uh, în toate țările europene. În al rând, uh, în criza financiară actuală, agențiile de rating au jucat un rol uh, foarte important. Uh, aceste agenții dau semnale investitorilor. Noi, în Europa, nu avem uh, aceste agenții de rating pentru că ele sunt toate americane. Ce credeți despre posibilitatea de a avea în Uniunea Europeană o astfel de agenție de rating care să fie un uh, organ uh, de stat, deci public. Vă mulțumesc. Mulțumesc, uh, da, întâmpin uh, pe domnul Meștat, care a făcut eforturi mari să ne, ni se alăture astăzi. Vă mulțumesc foarte mult. Acum dau cuvântul doamnei Raeva, apoi comisarul, comisarul va răspunde celorlalte întrebări și păstrez ordinea intervențiilor pentru colegii care doresc să ia cuvântul și apoi imediat ei vor putea să se exprime după intervenția domnului Filip Meștad. Dacă vă convine, bineînțeles, vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru ajutorul dumneavoastră, doamna Raeva. doamna Baeva. Ar fi interesant pentru membrii parlamentului Naționale să ne spuneți câte ceva despre acele bănci din țările, vechile țări europene, care s-au expus foarte mult în această criză. Este vorba de anumite bănci în anumite țări, într-un anumit context care au provocat această criză. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Acum dau cuvântul uh, comisarului și aș mai avea o întrebare. În planul de relansare prezentat de comisie în noiembrie, exista o propunere originală față de ceea ce ne propune comisia de obicei, de obicei și anume. Se spunea că anumite state membre pot să ia parte la mecanisme de uh, prelungire a indemnizațiilor de șomaj. Mă întreb dacă statele membre au profitat de această măsură și ar fi interesant să vedem dacă ele au făcut-o. Deci, este o măsură uh, simbolică. De fapt, a fost, a fost probabil nu foarte bine pusă în aplicare. Uh, în primul rând, deci, să vedem intervenția. Mulțumesc. Da? Ah. Bueno, ah, Mulțumesc, președinte. Nu voi uh, putea răspunde la toate acele subiecte la care probabil am răspuns deja sau pe care le-am comentat deja în răspunsul meu uh, anterior, care a fost foarte lung. Voi încerca să țintesc anumite puncte concrete. Mai întâi, eu doamna Bățeli, nu sunt de acord asupra faptului că Uniunea Europeană ar fi responsabilă de această criză. Uniunea Europeană suferă din cauza acestei crize. Dar dezechilibrele macroeconomice nu și-au originea în Europa, iar dezechilibrul macroeconomic se află la rădăcina acestei crize. Și deci nici din punct de vedere microeconomic și anume reglementare, supervizare, supraveghere financiară, nu putem spune că situația entităților financiare din Europa sunt, este identică. Există anumite entități care au funcționat foarte bine și sunt altele europene, deci aceste entități care și-au simțit foarte prost investițiile. Există supraveghetori naționali europeni care și-au făcut foarte bine munca și sunt alții supraveghetori financiari, bancari în anumite state membre ale Uniunii Europene care și-au făcut foarte prost munca. Dar aplicând aceleași reguli europene, eu sunt un partizan convins al acestor uh, reglementări sunt adeptă al acestor reglementări și Comisia când a dorit în 1990, 1998 a dorit să lanseze acel plan de convergență al sistemelor de control și au fost adoptate peste 40 de inițiative iar în ultimele luni de zile Comisia a trimis Parlamentului și Consiliului o serie întreagă de inițiative, inițiative foarte importante relative la uh, modificări în ceea ce privește uh, fondurile de capital, fonduri proprii, probleme de solvabilitate a uh, sectorului de asigurări, problemele agențiilor de rating, etc. etc. De aceea sunt convins că nu trebuie să învinovățim Europa de un lucru de care nu se face vinovată. Trebuie să facem mai multe în Europa, cu toții, atât Comisia, cât și Parlamentul European, cât și Consiliul. Ieri, ieri am asistat la o ședință a ECOFIN în care s-au făcut propuneri, uh, propuneri din partea Comisiei pentru planul de redresare, cum a fi, spre exemplu, utilizarea celor 5 miliarde de euro care nu au fost cheltuite în bugetul european. Uh, și care dorim să fie cheltuit bani să fie cheltuiți în, uh, pe termen scurt, în așa fel încât să susținem ocuparea și uh, creșterea economică. Și am auzit șase, șapte, poate chiar opt miniștri de finanțe din statele membre europene care au spus nu, Însă autoritatea bugetară din Uniunea Europeană nu e doar Consiliul, ci și Parlamentul European. Și eu cer Parlamentului European să adopte o poziție fermă, clară și urgentă, în așa fel încât Consiliul, și asta să se facă înainte de Consiliul Informal, summitul informal european din luna martie. Dar dacă uh, Parlamentul, dacă Parlamentul ascultă cererile exprimate de către Comisie, atunci lucrurile vor fi, vor fi pur și simplu extraordinare. E nevoie de o intervenție, e nevoie de o susținere a Comisiei în acest sens. Și statele membre care nu își fac uh, datoria, atunci eu cer Parlamentul European ca cei care nu își îndeplinesc misiunea să sufere consecințele. Uh, și nu cred că întotdeauna trebuie să ne opunem ideilor exprimate de către Comisia Europeană. Nu spun că dumneavoastră ați făcut acum acest lucru, dar știu că unii fac acest lucru. Nu mă refer la parlamentari europeni, ci la anumiți lideri politici. Se cere Comisiei să fie mai activă și de câte ori Comisia adoptă o inițiativă, o resping. Apoi, banii acordați băncilor. Bănci care se află într-o țară europeană, care, deci unde există uh, sucursale sau filiale uh, prezente și în alte țări europene. Există decizii care depind de bănci, bănci care trebuie să fie supravegheate de organismul competent. Dar pe de altă parte, mai există și un rol, un rol pe care trebuie să-l îndeplinească autoritățile și supraveghetori, organismele de control, în țările unde aceste bănci și-au uh, deschis filiale sau acolo unde s-au stabilit. De aceea e nevoie atât de mare de supraveghere, control la nivel european. De aceea, plecând de la raportul grupului de la Rosière, vom reuși, poate, odată pentru totdeauna, să obținem o mai bună coordonare la nivel european. Și având în vedere că uh, cel puțin 45 de grupuri financiare operează pe scară europeană, este evident că e nevoie de un control la nivel european. Eu sunt de acord cu acest lucru și Comisia va face în mod concret propuneri în zilele ce vor urma, propuneri concrete. Sunt de acord cu foarte multe alte, alte idei care au fost exprimate aici, dar întrebarea dumneavoastră cu privire la agențiile de rating și mai degrabă o agenție de rating europeană, ceea ce dezbatem în Parlamentul European și în Consiliu este o propunere a Comisiei pentru o reglementare tocmai a acestui uh, sistem de agenții de rating. Ne dorim un registru în Uniunea Europeană în așa fel încât uh, dincolo de naționalitatea agenției de rating, să uh, îndeplinească anumite criterii prevăzute în Uniunea Europeană. Să existe și fonduri europene în aceste agenții de rating, acționarii majoritari să fie europeni. Uh, Trebuie să știm pe ce baze anume aceste agenții de rating funcționează, care sunt metodele lor de atribuire a punctelor și trebuie să știm cum anume vom putea elimina orice formă de conflict de interese care ar prejudicia uh, rezultatele uh, emise și analizele emise de aceste agen agenții de rating. Aceste agenții de rating uh, până în prezent au dat dovadă de greșeli semnificative în momentul în care au cotat anumite produse financiare, anumite instituții financiare, în momentul în care aceste produse nu își meritau acea evaluare. Acum, aceste agenții de rating încearcă să fie cât mai stricte. Dar unde sunt uh, criteriile clare care definesc aceste, aceste note acordate. Nu uitați că dacă nu suntem foarte riguroși cu anumite state membre a, față, spre exemplu, de deficitul lor bugetar, e clar că aceeași situație se poate întâmpla și cu agențiile de rating. Mulțumesc, domnule președinte, pentru aceste răspunsuri foarte precise. Mă debat, parce qu'on est euh, en plein dedans et que chacun voit bien que l'idée d'un deuxième plan de soutien aux banques ou d'un troisième plan de soutien aux banques d'un deuxième plan de relance pourrait euh, faire son chemin mais euh, en tout cas euh, je crois que c'était un rendez vous important. În orice caz, n-am vorbit nici despre un al doilea sau un al treilea plan. Nu, nu, nu, spune doamna președinte, nu, nu, nu. Uh, ne întâlnim în seara aceasta, bineînțeles, pentru continuare. Vă mulțumesc. chers collègues chers amis je vous propose de passer à la deuxième partie de, notre réunion cet après midi. Vă propun, dragi colegi, să trecem la a doua parte a reuniunii din această după-amasă și să dăm cuvântul domnului Filip Meștat. Îi mulțumesc foarte mult că a venit aici, pentru că știu că programul său de lucru este foarte, foarte încărcat, uh, cu o mulțime de subiecte neașteptate și având în vedere că se angajează să vină la noi uh, și că a reușit să o facă, îi mulțumesc foarte, foarte mult pentru că cred și o să vedeți, dânsul este un avocat al dimensiunii europene. În discuția pe care, pe care o am avut-o, vedem foarte bine că există această tentativă a protecționismului și aceasta poate să pună în primejdie un răspuns colectiv, comun, singura soluție eficace pentru ieșirea din criză. Deci, iată că îi dau imediat cuvântul și apoi vom continua în aceeași formulă și voi relua lista de vorbitori așa cum mi-a fost transmisă. Ideea era, domnule președinte, uh, Uh, este totuși să încercăm să ne concentrăm pe problema microcreditelor, finanțarea IMM-ului și ale întreprinderilor care tocmai ce încep activitatea economică. Ideea este, bineînțeles, de a da și alte mesaje, eventual uh, parlamentelor naționale prezente aici. Vă mulțumesc. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte uh, cred că o să încerc să fac ceea ce mi-ați sugerat și anume o să vorbesc despre această prima primă problematică a, finanțării IMM-urilor, a micro-întreprinderilor. Din ce cauză? În primul rând, atunci când situația este bună în economie, vedem ce importante sunt IMM-urile și atunci când situația se degradează, vedem că tot ele sunt primele care suferă. Și astăzi, în condițiile actuale, vedem că în multe țări primele victime a acestui credit crunch sau criza creditelor sunt tocmai aceste întreprinderi mici și mijlocii. Ele au un rol important în economia noastră, un rol esențial uh, este vorba de 20 de milioane de IMM-uri, dacă e să luăm uh, definiția europeană în materie, o întreprinderi care au mai, mai puțin de 250 de salariați sau 90 Uh, de la sută din întreprinderile noastre și uh, angajează mai mult de 100 de milioane de persoane pe tot cuprinsul Uniunii Europene. Iată deci uh, că ele fac uh, parte din uh, peisajul economic, ele sunt principalul element al economiei europene și vedem că din păcate ele suferă în cadrul acestei crize au un sistem, uh, ele au uh, probleme aparte pentru că acest sistem de creditare nu mai funcționează. Încă din septembrie 2008, sub președinția franceză, Consiliul uh, de Ministrilor de Finanțe și uh, a cerut o intensificare a eforturilor pentru susținerea finanțării acestor întreprinderi mici și mijlocii. Știți că BEI este banca statelor membre al Uniunii Europene și ea a fost creată de, prin tratatul de la Roma pentru a susține financiar obiectivele Uniunii Europene și printre aceste obiective se numără, bineînțeles, susținerea uh, și ajutarea acestor IMM-uri. Iată, deci, că în mod tradițional noi, de fapt, nu împrumutăm bani IMM-urilor în mod direct, ar fi imposibil pentru noi să o facem în direct, adică să dăm bani uh, direct acestor întreprinderi, însă noi dăm bani sau împrumutăm, mai bine zis, bani către bănci, ca acestea la rândul lor să dea credite avantajoase pentru IMM-uri. Este vorba de un produs, uh, un instrument tradițional pe care noi îl folosim de ceva vreme și uh, 5, între 5 și 6 miliarde de euro anual sunt date acestor întreprinderi mici și mijlocii. Știți deja că încă din 2008 am lansat o vastă consultare în cele 27 state membre ca să știm cât de interesant este acest produs pentru aceste IMM-uri. Am, am pus întrebări asociațiilor profesionale de uh, de profil băncilor care se adresează direct IMM-urilor și astfel am încercat să revedem, să modernizăm, uh, să revizuim produsul acesta. Și iată că ultimul Consiliu de Finanțe ne-a cerut să intensificăm aceste eforturi și uh, a fost și ocazia pentru noi să lansăm aceste noi produse destinate IMM-urilor. Uh, parcă văd că ar fi întrebări deja. Deci, deci Consiliul Ecofin ne-a cerut următorul lucru, și anume să consacrăm 30 de miliarde de euro pentru împrumuturi de la bănci către IMM-uri pe perioada 2008-2011, iar jumătate din acestea, 15 miliarde, să fie date în 2008 și 2009. Iată deci ceea ce ni s-a cerut, să acționăm rapid și este exact ceea ce am încercat noi să facem, deoarece uh, în anul 2008, uh, într-adevăr, am, am dat uh, împrumut 8 miliarde de euro tuturor băncilor, unor bănci din 16 state membre, și aproape 5 miliarde de, dintre, de această sumă au fost date în ultimul trimestru 2008. Și iată, deci, uh, că acest lucru s-a a dovedit că lucrurile s-au accelerat, s-au identificat și am făcut ceea ce ni s-a cerut. Și astfel s-au uh, făcut o serie de împrumuturi de acest tip în 16 uh, state cu 75 de bănci partenere. Care sunt noutățile la acest capitol? În primul rând, de acum băncile pot să utilizeze aceste fonduri nu numai pentru a finanța investiții materiale, așa cum se întâmpla și în trecut, ci și pentru a finanța investiții imateriale, de exemplu în cercetare uh, sau investiții pentru uh, achiziționarea de uh, rețele de distribuție, brevete, licențe și așa mai departe. Deci, orice fel de investiție, inclusiv capitalul muncă uh, atunci când este vorba de uh, un contract uh, pe 2 ani. Deci, iată, o extindere, o lărgire extraordinară a tipurilor de activități care pot fi finanțate. Apoi, am simplificat foarte mult cerințele administrative pentru bănci, este vorba de reporting, de raportare, astfel încât băncile să poată să dea încă și mai mulți bani uh, IMM-urilor. Și aici este vorba de, deci, de cele două noutăți, cele mai uh, semnificative. Noi cerem uh, băncilor partenere ca să se angajeze în scris, prin contract, să uh, transfere un minim, cel puțin, de bani către IMM-uri. Pentru că ideea este nu numai de a oferi lichidități băncilor, ci mai ales de a oferi condiții de credit bune pentru IMM-uri. Deci iată acest nou tip de contract care de, de, azi înainte, de acum înainte va trebui să figureze, să fie un angajament uh, din partea băncilor care să uh, împrumute banii către IMM-uri. Al doilea punct de noutate, transparența. IMM-ul respectiv trebuie să fie informat în ce prive, să fie informat în ceea ce privește avantajele pe care le are printr-un împrumut BEI uh, și banca parteneră trebuie să ne spună foarte clar uh, că uh, a făcut ceea ce trebuie pentru a transmite informațiile necesare pentru IMM-uri. Iată, deci, un nou produs, un sistem de împrumuturi către bănci destinate IMM-urilor în acest sistem, poate că v-ați dat seama, noi împrumutăm bani băncilor și deci ne asumăm niște riscuri. Acum doi ani uh, ar v și spus, da, nu este niciun risc, însă există, știm acum că există o serie de riscuri care pot să apare în rândul băncilor. Deci, pe de altă parte, banca trebuie să asume riscul și nu IMM-ul Uh, deși de obicei IMM-urile sunt cele care riscă mai mult, în mod normal, în economie, decât o bancă. Deci, acum, ideea este următoarea. Uh, deci, spunem următorul lucru. Spunem băncilor partenere, suntem de acord să preluăm o parte din riscul pe care vi-l asumați împrumutând banii IMM-urilor. Iată că noi împărtășim cumva riscurile, le împărțim între noi și banca intermediară, astfel că uh, în acest sistem pe care îl dorim solid, uh, noi le propunem să preluăm o parte sau jumătate din riscul respectiv. Ce înseamnă acest lucru? În practică înseamnă că capitalul se înjumătățește uh, deci nevoia de capital este înjumătățită pentru că riscul scade. Uh, noi, uh, deci am pregătit aceste noi produse pentru IMM-uri și am uh, început, am prevăzut deja suma de un miliard de euro de împrumuturi speciale. Este vorba de împrumuturi într-o așa numită zonă uh, gri, intermediară între împrumutul dat, tip datorie, credit, și uh, equity, de, împrumutul de, de tip equity. Deci, aceste împrumuturi intermediere, intermediare sunt făcute de către o filială noastră specifică care a primit un fond anume uh, și sarcina de a dezvolta acest tip de împrumuturi. Când vine vorba de Fondul European de Investiții, eh, el are două activități anume destinate IMM-urilor. Pe de o parte, eh, acordarea unui capital risc cu risc eh, pentru fonduri specializate pentru IMM-uri este vorba de un portofoliu de până la 4 miliarde de euro care a fost uh, afectat de către Fondul European de Investiții, iar anul trecut era vorba de 411 milioane de euro. Deci și acești bani au mers la 300 de fonduri specifice. Iată, deci, activitatea de venture capital, a doua activitate a Fondului European de Investiții, se constituie în aportarea de garanții pentru bănci. Este vorba de a încuraja băncile să împrumute mai mulți bani IMM-urilor prin garantarea portofoliilor acestora și acest lucru se face tocmai prin acest fond european de investiții. În sfârșit, uh, aș mai spune un lucru. aș referi aici, aici la microcredite. Microcreditele, microfinanțarea făcută prin Fondul European de Investiții aduce o serie de garanții. Acest lucru s-a întâmplat uh, deja în trecut, de mai multe ori. Pe de altă parte, ca să vă dau o cifră uh, precisă, portofoliul de garanții de împrumuturi microfinanțare se ridică la 330 de milioane de euro și, foarte recent, Fondul European de Investiții a început să gestioneze un program numit Jasmine, care a fost pus pe picioare împreună cu DG Reg din Comisia Europeană. El vizează asistența tehnică pentru instituțiile de microfinanțare, pentru profesionalizarea acestora și, pe de altă parte, mai o activitate și anume aceea de finanțare și deja FEI a propus 20 de milioane de euro într-un sistem de microfinanțare și atunci când acest lucru se întâmplă, noi uh, pentru fiecare euro uh, dat de către acest fond, de către uh, o instituție, noi aducem și noi un euro. Iată deci toate aceste inițiative pe care încercăm să le punem în aplicare pentru a susține IMM-urile. Bineînțeles că acest lucru nu va putea să le oblige pe bănci în practică să dea bani, să împrumute bani IMM-urilor. Însă ne va permite să creștem uh, foarte mult volumul finanțărilor pe care noi le oferim băncilor. Este vorba de 8, miliard, 8 milioane de euro, 1 miliarde de euro în 2008, uh, uh, o sumă echivalentă în 2009, 5 Rămâne de văzut felul în care băncile vor folosi aceste fonduri pentru a da banii, credite IMM-urilor. Noi spunem foarte clar partenerilor noștri că, că numai uh, cei care se vor grăbi să folosească aceste noi uh, credite vor putea să ia și alte credite de la BEI. Deci, ideea este numai, nu numai de a aporta fonduri băncilor, noi dorim să fim foarte siguri că aceste fonduri vor fi folosite tocmai în scopul de a uh, crește creditarea IMM-urilor, pentru că Până la urmă este exact scopul pe care noi îl urmărim în economie. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte, pentru această prezentare cât se poate declara a angajamentului BEI pentru IMM-uri S-a menționat mai devreme atenția pe care colegul din uh, Republica Cehă o acordă acestei uh, probleme. Conform regulii pe care am stabilit-o, voi da acum cuvântul uh, colegilor, o dată Parlament Național, o dată Parlament European și, conform unui rit pe care îl cunoașteți, veți avea cuvântul pentru a răspunde la intervenții. Știu foarte bine, am aici uh, în fața mea o listă de oratori care erau deja înscriși în dezbaterea anterioară și care uh, poate că nu sunt la fel de în largul lor în această dezbatere, dar din motive de respectare a cererilor de luare a cuvântului, vă sugerez să uh, urmăm uh, această listă și dacă cineva dorește să renunțe la uh, timpul său, uh, nu am nicio problemă, dar eu propun să procedăm totuși astfel, pentru că mi se pare mai ușor. În primul grup aș da cuvântul Portugaliei, domnului Nino Carina Pereira și apoi Greciei și raportorului Parlamentului European cu privire la microcredit, Lașlo Becek. Domnul Pereira, aveți cuvântul.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 Mie mi se pare că Europa a eșuat în politica comună în ceea ce privește sectorul de producție. S-au investit în servicii, în sectorul uh, terțiar, dar sectorul primar, producția, a fost neglijat. Și pentru America Latină, producția este foarte importantă, bună oară. Trebuie să vedem construcția sectorului economic de la bază, de la producție. Acum suntem 27 în Europa. Așadar am o întrebare în ceea ce privește uniformizarea sectorului primar și situația în care se regăsește Europa. Europa în fața crizei. Uh, Așadar, eu pun întrebarea următoare. Cum vede Europa relația între zone, pentru că sunt anumite zone care sunt mai puțin dezvoltate. Germania a investit foarte mult în industrie, dar și în sectorul primar. Așadar, se pune întrebarea o întrebare asupra căreia trebuie să reflectăm. Trebuie să existe un sprijin efectiv pentru sectorul primar, deoarece fără acesta nu cred că putem să creăm un sistem economic și când se construiește ceva trebuie să avem și o fundație. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult, spune președinta. Cum spuneam mai devreme, există întrebări care au fost prevăzute pentru domnul Almunia, dar poate că răspunsul poate fi readaptat și poate, întrebarea poate fi adaptată în funcție de noul nostru invitat, domnul Meistat. Dacă nu, aceasta contribuie dezbaterii între noi, dar atunci nu sunt întrebări adresate pentru invitatul nostru. Um, je donne la parole. Dau acum cuvântul reprezentantului din partea Greciei. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, θα συμφωνήσω καταρχήν με τον κύριο Φιλίπ Μεστά. Mulțumesc, doamna președinte. Sunt de acord cu domnul Filip Meștad în momentul în care spune că IMM-urile sunt extrem de afectate din cauza acestei crize și pot să vă spun că unul dintre motivele pentru care aceste IMM-uri sunt afectate este că planul acesta de salvare a băncilor nu se aplică în mod uniform, ci în mod diferențiat de la o țară la alta. Astfel, banii pe care băncile îl primesc nu ajung cu adevărat la economia reală, la IMM-uri. Nu există uh, o bancă care să poată să gestioneze tot, toate aceste sume în momente de crize. Și asta dintr-o lipsă totală de solidaritate și acest lucru se vede în mod clar și este reflectat în dezbaterea noastră anterioară. Acum, în ceea ce privește obligațiunile europene, cred că această lipsă de solidaritate duce la o creștere a datoriei fiecărui stat membru și, bineînțeles, are uh, consecințe negative asupra întregii Uniuni Europene. Uh, pierderile care afectează economia europeană, pierderile acestea de capital, se ridică la 31 de miliarde de euro. De aceea, țările care reacționează prin emisii, emiterea unor bonuri de, uh, la nivel european, a unor obligațiuni la nivel european, trebuie mai întâi să se gândească asupra faptului că lipsa de solidaritate va avea consecințe foarte grave. Apoi, ceea ce este important este ca toate țările membre să poată fi reprezentate în momentul în care se iau decizii pentru a ieși din impas. Trebuie să ajutăm și țările care se află mai în impas decât celelalte. Întrebarea mea, domnule uh, președinte Meștat, în cadrul acesta, în arhitectura aceasta de criză în care ne aflăm, în afară de criteriile monetare, poate că ar trebui să includem și criteriile de dezvoltare, criteriile de ocupare, de coeziune socială în cadrul acesta de întărire a uh, rolului pe care îl au uh, sistemele de control asupra acestor uh, fonduri acordate. Și o ultimă întrebare. Uniunea Europeană este dispusă la nivel european să fie solidară și cum anume va face față delocalizărilor și restructurărilor care se văd astăzi pe piața muncii. Uh, Uh, și asta în numele și sub pretextul crizei economice. Vă mulțumesc pentru atenție. Merci, Monsieur Bechet. Mulțumesc, doamna Bucec. Mulțumesc, doamna președinte. Dacă îmi permiteți, voi vorbi în limba maghiară, limba mea maternă. Köszönöm a beszámolóját. Két dolgot emelnék. Az egyik az, hogy a frakcióban... Aș dori să mă refer la două aspecte. În cadrul Partidului Popular European uh, sunt uh, responsabili cu ceea ce numim uh, cercul acesta al IMM-urilor. Și plecând de la ceea ce a spus vorbitorii precedenți, poate că ați putea să ne spuneți câteva cuvinte cu privire la statistici. Statistici legate de colapsul care a intervenit în anumite sectoare de activitate în statele membre, uh, acolo unde uh, IMM-urile au primit sau nu au primit aceste fonduri, în ce fel Ex, uh, principiul acesta de coeziune este cu adevărat implementat sau poate că aceste fonduri sunt pur și simplu canalizate prin bănci, dar nu ajung la cei care au nevoie de ele cu adevărat. Apoi, a doua chestiune, care, întrebare care se referă la microfinanțare. Uh, raportul pe care uh, l-am redactat va fi, a fost votat în comisia noastră și va fi uh, dezbătut în plen. Iar în raport, se spune că aceste microfinanțări, microcredite ar trebui să fie uh, definite în mod diferențiat. Pentru că acestea trebuie să fie bine țintite pentru antreprenori care reprezintă grupuri sociale foarte diferite, spre exemplu minoritățile roma, uh, femeile, cei care locuiesc în zone rurale, în zone urbane. Și foarte multe dintre aceste, uh, din acest public țintă nu este un public care poate prezenta garanții în momentul în care cere aceste credite la uh, bancă. Ele nu sunt întotdeauna solvabile. Poate că s-ar putea obține o susținere și din partea Fondului European de Garanții sau, eu știu, din alte fonduri care Uh, ar putea să le ajute, ne-am putea inspira din practicile uh, asiatice în acest sens. Uh, în așa fel încât nu numai băncile să fie incluse în acest sistem de acordare a împrumuturilor prin microfinanțare, dar să fie incluse și alte organisme care ar putea face acest lucru. Există o listă întreagă de instrumente în acest sens. N-aș dori să intru în aceste detalii chiar acum, însă uh, trebuie să vedem cum anume, din punct de vedere calitativ, am putea defini aceste microcredite în mod diferențiat în așa fel încât să corespundă în mod corect categoriilor uh, de antreprenori care le vor utiliza. Ați menționat noi produse, cofinanțare, etc., etc. Dar sunteți oare de părere că puteți ajuta sau poate că ați putea să schimbați sistemul de garanții în așa fel încât instituțiile care nu sunt în prezent definite ca fiind bănci în sensul clasic al cuvântului să poată și ele să fie implicate pe viitor în acordarea acestor microfinanțări. Uh, cum puteți face acest lucru? Uh, oare putem face acest lucru la nivel european sau se poate face la nivelul uh, statelor membre? Există câteva exemple în acest sens. Care este implicarea uh, și rolul pe care îl poate îndeplini Banca Europeană de Investiții în acest sens? Doamna președinte, mulțumesc. Voi da acum cuvântul unui reprezentant din partea Ciprului și apoi domnul Keitis din partea uh, Lituaniei. Mulțumesc, doamna președinte. Eu Aș dori să spun că prezentarea domnului Meștade este foarte interesantă, mai ales cu privire la microcredite, microfinanțare. Această metodă de finanțare a fost aplicată în foarte multe țări, mai ales în continentul african, pentru a ajuta femeile care doresc să se lanseze într-un business de asemenea pentru a ajuta populațiile din aceste regiuni care au probleme. Și există un raport al uh, Consiliului Europei cu privire la uh, beneficiile acestei metode. Eu îmi pun întrebarea următoare. În 2007, Comisia a spus că va uh, încuraja și mai mult aceste microfinanțări, microcredite și a cerut statelor membre să-și adapte legislația în așa fel încât să obținem progrese în acest domeniu. Aș dori să știu care sunt țările care au transpus deja uh, aceste idei și le-au tradus în legislație trebuie să punem lucrurile în perspectivă. Ceea ce noi ne dorim este să creăm un mediu favorabil pentru acordarea acestor microcredite. În țara mea, în Cipru, uh, acest subiect este îndeaproape monitorizat de către Parlament. Există anumite programe concrete uh, uh, în acest sens și uh, acestea au fost lansate de Ministerul de Turism, Ministerul de Comerț. Există programe pentru industria de prelucrare uh, Uh, în atenția IMM-urilor. Există foarte multe programe în acest sens și aș dori să vă întreb, având în vedere că este foarte important ca aceste IMM-uri să fie susținute pentru că ele sunt cele care uh, sunt cel, cele mai afectate din cauza acestei crize, chiar și în țara mea, în, Cif, în Cipru, uh, având în vedere că Parlamentul European va prezenta cât de curând un raport cu privire la acest subiect, aș dori să știu dacă se vor lua măsurile necesare pentru a întări acest sector al microfinanțărilor pe ansamblul țărilor din Uniunea Europeană. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Iar acum din partea delegației lituaniene reprezentantul acesta. Mulțumesc, domnule președinte. Lituania a trimis o răspunsuri la chestionarul pe care ne l-ați trimis, dar aș vrea să vă întreb ceva. Aș vrea să facem un raport general asupra contribuțiilor tuturor țărilor, ceea ce mi s-ar părea un exercițiu foarte democratic, dar cred că asta ar cere o, o activitate foarte susținută care să ducă la, un, uh, la o sinteză asupra activității tuturor țări, pentru că comisarul Almunia nu e aici. Vă voi adresa întrebările dumneavoastră, doamnă președinte. Cred că Dacă continuăm să facem analiza planurilor de redresare economice din fiecare țară, deci a planurilor economice naționale, vom putea să controlăm protecționismul care uneori mi se pare că este prea mult folosit. Avem impresia că există un protecționism prea prezent, ceea ce ar putea conduce la consecințe negative la nivel european. Pe de altă parte, aș înclina să cred că trebuie să um, milităm pentru o mai bună integrare a finanțelor la nivel european, anumite acțiuni, anumite probleme fiscale ar trebui și ele rezolvate la nivel european, pentru că unele aspecte ale crizei sunt greu de gestionat la nivel național. Există necesitatea de a discuta la nivel național în toate țările, dar pe urmă să revenim la nivel european. Acum, în ceea ce privește microcreditele și finanțarea IMM-urilor. Sistemul acesta a fost lansat deja încă din 2006, dar față cu criza uh, cu care suntem confruntați, această măsură este relativă. Anumite bănci care au fost uh, alese de instituțiile de control și dată fiind starea de criză, trebuie să spun că unele proceduri au fost sacrificate pentru a avea acces la microcreditare. Totuși, Aș vrea să știu ce crede domnul Meștat relativ la propunerea următoare. Ar fi poate util să lansăm un fond de microcredit european care ar putea să pună împreună experiența din toate țările pentru că IMM-urile sunt cele care se confruntă primele cu criza. Doamna Ferreira din partea Parlamentului European, după care vom lua un al treilea grup, voi încerc, în, uh, începe cu delegația Germaniei. Acum doamna Ferreira. Mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumesc, domnule președinte, că sunteți printre noi astăzi. Am două întrebări pe care aș vrea să le pun. Prima, funcțiile băncii europene de investiții în această fază de criză, uh, noi simțim că bugetul european este prea mic față de această provocare la nivel european, deci începem să simțim faptul că tot ce nu are o cuvertură europeană va fi acoperit într-un fel de Banca Europeană de Investiții care va interveni acum în ceea ce privește euroobligațiile. Întrebarea mea, până la ce punct aceste funcțiuni pe care credem că Banca de Investiții Europeană trebuie să le întreprindă, sunt ele funcționale. Pe de altă parte, mecanismele, instrumentele de gestionare cred că reprezintă întotdeauna o problemă în ceea ce privește identificarea și garantarea faptului că obiectivele băncii sunt bine puse în practică prin intermediul băncilor comerciale. La ora actuală, băncile comer comerciale au și ele probleme și atunci mă întreb la ce, până la ce punct această Bancă Europeană de Investiții va putea garanta faptul că obiectivele de sprijin la nivelul microcreditelor și a sprijinului către IMM-uri va, va putea să fie menținut. Băncile comerciale își îndeplinesc sarcinile, dat fiind faptul că au și ele probleme excepționale. Iată cele două întrebări pe care vreau să le pun. Acum vom trece la un al treilea lot de întrebări Vă voi da cuvântul, domnule președinte, poate pentru a răspunde seriei precedente. În această a treia etapă, în acest al treilea lot, voi da reprezent, vă, um, cuvântul reprezentantului Germaniei, apoi domnului Schinari pentru uh, delegația finlandeză. Doamnă președintă, doamnelor și domnilor, mi se pare uh, foarte uh, straniu într-un fel să vorbim de niște sume faraminoase, milio- miliarde de euro. Trebuie să ne dăm seama de faptul că banii ăștia vin de la contribuabili. Ca să folosești banii ca atare. Asta este problema, de fapt. fapt banii trebuie să servească la ceva. Poți să-l cheltui, dar trebuie să faci ceva cu el. În Germania este vorba de îndatorarea statului, este vorba de fonduri. Statul este foarte îndatorat și cu această îndatorare punem deja bazele viitoarei crize economice. Deci trebuie să luăm niște uh, hotărâri vineri, dar în Constituția noastră există o cotă maximă de îndatorare pe care o putem accepta la nivel uh, federal și la nivelul landurilor. Și mai există și o cauțiune de 100 de miliarde. Prima dată poți să-ți spui da, este bine, punem deoparte acești bani de cauțiune, dar ce înseamnă exact acest lucru? Prevederea acestei cauțiuni, cui o dai, cum intervii pe piață și cum va face acest lucru ca să nu mai există distorsiuni de concurență. Banca Europeană de Investiții și Comisia Europeană cum fac ca să garanteze faptul că tot acești bani injectați în economie nu vor interveni pe o piață unde ei devin irecuperabili. Pe de altă parte, domnule președinte, ați spus că nu putem obliga băncile să cheltuie bani. Revin la ceea ce s-a spus până acum, adică ă, ajutoarele nu servesc dar nimic dacă băncile decid ele să nu acorde ajutoare. Deci noi putem ajuta uh, și da ajutoare, dar băncile trebuie să ne urmeze în această mișcare. Ca stat, noi nu putem să ne asumăm riscul la nivel de 100%. Băncile trebuie să intervină și ele, să aibă partea lor de risc. La nivel european, cred că nu trebuie să pierdem din vedere acest aspect al lucrurilor. Apoi vreau să pun o întrebare comisiei. Protecționismul care se dezvoltă, cum va fi el contracarat? Mulți dintre cei care au vorbit aici au uh, atins acest uh, subiect. Domnul uh, președinte Sarkozy a vorbit de apropo de producția de automobile din Republica Cehă care face niște uh, care a creat niște reacții la nivel european. Este important ca piața să rămână deschisă și vrem să păstrăm noi piața germană deschisă. Cum să facem astfel încât să nu cădem în protecționism? cum să garantăm faptul că nu vor exista distorsiuni de concurență provocate de numeroasele injecții de bani, injectări de bani în economie. Mulțumesc. Cred că domnul președinte Mehtad va răspunde parțial întrebărilor dumneavoastră, dar vă invit astăzi să vă înscrieți la dezbatere atunci când doamna Nelly Cruz va fi prezentă printre noi, atunci când vom vorbi despre sectorul automobil ea are oarecare idei, dar și competență la nivelul Colegiului Comisarilor. Acum dau cuvântul delegației finlandeze, domnului Schinari, apoi doamna Baeva. Domnul Schinari. Engleză. Mulțumesc. Sunt președintele Comisiei Finanțe din Parlamentul finlandez. Intervenția Germaniei a fost foarte bună, foarte nimerită. Întrebarea este cum sunt direcționate aceste, aceste fonduri și ajung, să ajungă acolo unde trebuie. Este vorba deci de a supraveghea acest flux de credite și să nu aruncăm cu bani din, helicop- din elicopter fără să știm unde ajung. Aș dori să întreb pe directorul BEI când va crede, vom putea să credem din nou în sistemul bancar. S-a vorbit mult despre, despre locomia unora din sistemul bancar. Acum uh, vorbim despre supraveghere și control, pentru că lucrurile s-au petrecut cum s-au petrecut în, uh, în trecut. Și apoi, când vine vorba de supraveghere, aș dori să vă întreb care este părerea dumneavoastră privind uh, felul în care se va face acest lucru? Să construim în jurul uh, băncii centrale europene, băncilor centrale naționale sau să mergem pe o soluție mult mai globală, de exemplu FMI-ul sau Banca Mondială, care ar putea să fie implicate ca, ca posibile structuri. Avem mare, mare nevoie de un sistem și vedem că responsabilii încă nu au uh, fost înlăturați, anumite capete nu au fost uh, tăiate. Cum veți putea să garantați o însănătoșire a sistemului? Cum va putea, vor putea băncile să devină adevărate vect, adevărați vectori pentru inovare? Și avem și noi experiență în Finlanda, așa cum a spus și Germania. Am dorit să știm atunci când finanțăm, cum se folosesc uh, aceste fonduri care până la urmă vin din banii contribuabililor și consumatorii sunt cei care vor trebui să-și sacrifice anumite uh, venituri. Mulțumesc! Mulțumesc, dragi colegi! Sunt subiecte la care vom avea ocazia să revenim, inclusiv în această seară cu reprezentantul FMI-ului și mâine cu Banca Centrală, pentru că ne vom concentra într-adevăr pe acest subiect. Aș da cuvântul doamnei Baeva și apoi domnului Meștat pentru răspunsuri. Doamna Baeva. Mulțumesc, doamnă Baeva. Vă mulțumesc. Dacă îmi permiteți, doamnă președinte, aș dori să schimb puțin unghiul de vedere și să profit că domnul Meștat este printre noi ca să-l întreb următorul lucru. Dacă are cumva în vedere finanțarea structurilor energetice, având în vedere că în Bulgaria consumatorii noștri au suferit foarte mult din cauza crizei gazului. De exemplu, dacă putem în România și în Bulgaria între noi să diversificăm cumva furnizarea. Da, vreau să spun că nu există niciun fel de cenzură în, ceea ce privește tipul de subiecte abordate, Eh, cred că și BEI-ul aici reprezentat poate să ne răspundă. Înainte însă de a da cuvântul, aș dori să spun câte ceva eh, ca reacție la interpelarea colegei din Lituania în ceea ce privește planurile de relansare, însă înainte cuvântul domnului Meștet. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc pentru toate aceste întrebări extrem de interesante. Unele cred că ar fi mai nimerite pentru reprezentanții politici decât pentru mine, reprezentant al Băncii Europene pentru Investiții, însă uh, trebuie să spun că am foarte multă simpatie față de intervenția Lituaniei. Ni s-a spus aici că astăzi nu putem să găsim soluții exclusiv la nivel național și cred că este una dintre principalele lecții ale din criza, obținute din criza pe care noi o traversăm. Uh, dacă dorim să menținem uh, averea publică într-un acest context de criză globală, va trebui să depășim egoismul național. Acest lucru este valabil pentru stabilitatea financiară, extrem de importantă, dar pentru orice altă provocare majoră a secolului nostru, epidemiile, terorismul, criminalitatea organizată, schimbarea climatică și așa mai departe, sărăcia. Uh, în toate aceste acțiuni trebuie să ne coordonăm, cel puțin la nivel european, dacă nu și la nivel internațional. Și deci cred că aveți foarte mare dreptate să subliniați că, într-adevăr, fiecare în colțul lui nu va putea să găsească soluțiile potrivite. Aș dori să mai spun câte ceva, poate mai pe larg, despre rolul BEI. Pentru că, ă, într-adevăr, există aici o, poate o anumită tendință și doamna Ferreira a vorbit despre acest lucru. Ă, cum bugetul european, prin voința statelor membre, este relativ ă, redus, tentația este următoarea atunci când se ivește o problemă și ea nu poate fi rezolta, rezolvată prin bani europeni, tentația este imediată să se spună să luăm bani de la Banca Europeană de Investiții. Vă întrerup, întrerup spune președinta. Să nu uităm că, că pe lângă faptul că bugetul este redus, mai avem și procedura de codecizie cu, cu, cu Parlamentul, deci lucrurile sunt extrem de complicate. Da, poate că aceasta ar fi o remarcă din partea Consiliului. Cred. Da, spune domnul Merlan, atunci când cei doi co-decizionari, uh, dacă ei, să zicem că sunt uh, puși în balanță, uh, lucrurile s-ar putea, s-ar putea îmbunătăți și aici, bineînțeles. Însă revin la această tendință, această tentație care există în sânul Consiliului, care întotdeauna cere eh, Băncii Europene pentru Investiții să financeze acolo unde nu sunt bani. Însă să nu uităm că banca eh, acordă credite, împrumuturi care trebuie să fie rambursate și mm, cu dobândă pe deasupra. Nu e vorba de o dobândă foarte mare, dar eh, să nu uităm că există aici un cost suferit de către debitor există o serie de investiții esențiale într-o societate pe care ar fi mai bine să le finanțăm prin uh, ajutoare directe sau subvenții directe decât prin credite sau împrumuturi. Iată, deci, ce aș spune eu, că nu uh, totul se poate finanța prin împrumuturi. O a doua rezervă pe care aș emit o este următoarea. Posibilitățile noastre de creditare uh, la BI nu sunt uh, infinite. De ce? Pentru că înainte de a împrumuta și noi trebuie la rândul nostru să ne finanțăm. Și contrar a ceea ce a spus uh, domnul Lamen, noi nu folosim uh, banii contribuabililor, ci sunt bani pe care noi obținem pe piețele financiare internaționale în fiecare zi și nu este ușor de făcut. Echipele noastre uh, uh, au mari dificultăți în a întâmpina pretențiile Consiliului. Uh, de exemplu, ni s-a cerut să împrumutăm cu 30% mai mult anul trecut, 48 de miliarde de uh, euro pe care, uh, de bani care trebuie să, să, să împrumutăm și noi suntem cea mai importantă instituție care face acest lucru pe plan internațional. Și în ciuda eforturilor noastre imense, Consiliul ne spune faceți și mai multe eforturi, adăugați încă 15 miliarde și iată că va trebui să ajungem la 70 de miliarde de euro împrumuturi. Și deci suntem cea mai mare, uh, uh, cea mai mare instituție de împrumut multilateral. Deci, iată că ni se cere să împrumutăm și mai mult, să mergem încă și mai mult pe piețele internaționale din Statele Unite, din uh, Asia și așa mai departe. Și astăzi, pe aceste piețe, uh, avem de face cu o mare concurență, pentru că și alții vor bani. Și vreau să vă spun că aceasta este principala provocare pentru noi, aceea de a găsi finanțări în condiții bune și care să fie să reflecteze, să se reflecte uh, pentru uh, debitorii noștri. Vă dau un exemplu de săptămâna aceasta. Ne, ne, Trebuie să, că, să luăm bani de pe piețe financiare pentru că ni se, cer, ni se cer bani pentru IMM-uri, pentru energie și așa mai departe. Trebuie să împrumutăm deci încă și mai mulți bani, însă vedem că avem o mare concurență. Astăzi am, săptămâna aceasta am împrumutat pe 10 ani, dar n-am putut să găsim decât 2 miliarde. Dacă ar fi fost anul trecut, puteam să luăm 10 miliarde fără niciun fel de problemă, însă n-am putut de data asta să luăm decât 2 miliarde să împrumutăm decât 2 miliarde. Din ce cauză? Pentru că statul spaniol a împrumutat și el 10 miliarde simultan în același timp cu noi și a plătit și mai mult. Statul spaniol a împrumutat cu 90. Dincolo de 90. Deci, ideea este de a, a, a, a crea condiții bune pentru creditele către IMM-uri. Uh, acesta este deziratul nostru, deci este o iluzie să credem că BEI poate să împrumute la infinit. În primul rând, pentru că prin natura intervențiilor noastre avem de-a face cu credite și împrumuturi și nu cu subvenții și apoi pentru că uh, există anumite limite la aceste, ce, aceste împrumuturi. Nu numai de volum, ci mai ales e vorba de condițiile în care se face acest, uh, acest împrumut și felul în care noi ne onorăm și mandatul nostru. Deci noi împrumutăm și apoi ă, ă, ne finanțăm și apoi împrumutăm pentru ă, împrumutăm special IMM-urilor. Voi reveni la acest lucru. Este adevărat că și noi apelăm la intermediari. Însă aceasta nu este decât o parte din intervențiile noastre. V-am spus că anul trecut, din 48 de miliarde, 8,5 miliarde au mers, dire- au mers la IMM-uri, însă restul din acești bani uh, sunt împrumutate nu la bănci, uh, e vorba mai degrabă de împrumuturi către autorități uh, locale, regionale și așa mai departe, sau unor firme, unor, mai bine zis, companii mari cu care putem să tratăm direct. Deci, este vorba este vorba de modul sau la, cu cine putem noi să uh, tratăm uh, întreprinderile mici și mijlocii și autoritățile locale, poate mai puțin, cele mai mari mai mult. Uh, deci, noi finanțăm pe de altă parte și proiecte energetice. Vă mulțumesc, doamna Baiva, pentru întrebare, pentru că este un element extrem de important pentru noi și cred că, în sfârșit, s-a creat un consens la nivelul Uniunii Europene și sper că el va fi suficient de durabil și puternic ca să ne ducă și la decizii. Este foarte, foarte important să întărim interconexiunile pentru transportul uh, energetic am cunoscut mari probleme în această iarnă. Am înțeles primul ministru, am, l-am întâlnit recent la Budapesta, la un summit pe primul ministru al Bulgariei. Uh, era vorba de o reuniune pe, Na- pe Nabucco am vorbit și de alte tipuri de interconexiuni care trebuie să se facă, sunt indispensabile. Am fost în Slovacia și acolo am auzit același lucru și, într-adevăr, trebuie să vă confirm că BEI este extrem de interesată și dispusă să financeze în prioritate aceste infrastructuri. Însă, revin la obiectul discuției noastre uh, de la început. Este vorba de creditele către IMM-uri și microfinanțarea în general. S-au pus aici mai multe întrebări, în special domnului Bruxelles privind repartiția între diversele state sau state membre. Nu avem aici niște cote, nu există deci o uh, repartizare rigidă între statele membre. Cu atât mai mult că uh, unele state uh, doresc finanțări în anumite sectoare, altele în altele și deci noi dorim ca per total să nu existe aceste cote și de, alt, de altfel avem și o problemă legată de timp, uh, a factorul timp. Uh, multă vreme Germania a beneficiat de împrumuturile de la BEI, însă de la reunificare noi doream uh, să dăm o prioritate regiunilor cu probleme de dezvoltare și din Est, deci, și astfel că ne-am concentrat pe, no pe noile landere din Est și astfel că Germania per total și-a reîntărit poziția și astăzi Germania este una, una dintre principalele beneficiare ale finanțării din partea Băncii Europene de Investiții. Deci nu există o cotă în ceea ce privește. În ce privește IMM-urile, v-am spus că în 2008 am împrumutat în 16 state membre. Dacă vreți cifre, vi le pot spune, dar este vorba mai ales de uh, o țară și anume Italia. Italia a beneficiat de cele mai multe împrumuturi pentru IMM-uri. De, de ce? Deoarece avem o relație uh, bună de lucru cu marile bănci italiene și și pentru faptul că uh, dezvoltăm relații cu rețele în uh, cooperative, regiuni, aceste cooperative care cunosc foarte bine micile întreprinderi. Ne străduim să dezvoltăm aceeași abordare și în alte țări. În Spania, la ora actuală, noi împrumutăm unor case regionale și facem deci acest demers în mai multe state membre pentru a aborda tocmai micile întreprinderi pentru a împrumuta nu doar marilor bănci din țară, ci și unor bănci locale și unor bănci regionale. Există câteva țări uh, în care până în prezent nu am acționat Era vorba despre țările baltice până în prezent, dar asta este în mare parte din lipsă de informație. Și în anul 2009 tocmai am, am semnat primele împrumuturi de acest tip cu țările baltice. Există și, în mod tradițional, Beneluxul, Suedia și Danemarca. În aceste țări nu am acționat. Băncile din aceste țări nu sunt interesate de împrumuturile BEI din diverse motive dar acestea sunt singurele excepții. În celelalte state membre există un mare interes la ora actuală pentru împrumuturile din partea BEI. Să abordăm acum microcreditarea. Aș dori să explic uh, foarte clar. În acest nou program, Jasmine, pe care l-am lansat împreună cu Comisia și cu Parlamentul, și care con, uh, și de altfel uh, Parlamentul contribuie cu 4 milioane de euro la acest program. Ce vizăm noi nu sunt băncile, ci instituțiile de microfinanțare, aceste instituții specializate care nu sunt bănci. Însă dorim să incităm băncile să împrumute acestor instituții pentru că acestea să poată să-și facă munca lor, respectiv acordarea de microcredite. Cum procedăm? Ei bine, pe de o parte, aducem asistență tehnică și aici există finanțare din partea Comisiei. Comisia finanțează asistența tehnică pentru instituțiile de microfinanțare, pentru ca acestea să fie și mai profesioniste și pentru ca băncile să, existe mai, să ezite mai puțin atunci când e vorba să le împrumute bani. Pe de altă parte, și acum vine rolul BEI, noi aducem o finanțare destinată instituțiilor de microfinanțare, însă în legătură cu băncile. Deci când o bancă acceptă să, pre- să împrumute un euro unei instituții de microfinanțare, noi aducem aceeași sumă, tot un euro. Unul dintre dumneavoastră a pus întrebarea, era vorba despre reprezentantul Titoaniei, ne-a întrebat de ce să nu facem un fond de microcreditare european. Eu aș spune că aceasta a fost ideea noastră inițială. La început am dorit să creăm un fond european de microcreditare și am început să contactăm un anumit număr de parteneri posibili, instituții financiare din diverse state membre. Însă ne-am dat seama, și aici ajungem la întrebarea, la, la, la problema de plecare, și anume ne-am dat seama că era o lipsă de solidaritate. Uh, Statele doresc să aducă fonduri, dar asigurându-se că banii pe care îi aduc vor fi folosiți doar în țara din care provin. Așadar, am renunțat la crearea unui fond propriu-zis și de aceea am introdus acest sistem mai simplu și mai rapid de cofinanțare când o bancă finanțează și noi finanțăm. Dar, mă rog, nu-mi pierd speranța, Sper că într-o zi, când uh, mentalitățile vor fi evoluat și când vor fi făcut deja demonstrația că microfinanțarea și microcreditarea sunt instrumente utile și în Uniunea Europeană, ei bine, și este foarte interesant să vedem că poate noile state membre ar putea să dea lecții vechilor state membre, pentru că microcreditul s-a dezvoltat mai bine în ultimii ani în mai multe noi state membre decât în vechile state membre. Uh, și există scepticism în statele membre vechi și sper că atunci când vom fi parcurs aceste etape și când vom fi demonstrat că acest instrument poate fi util per totalul Uniunii Europene, poate vom putea reveni la această idee a Fondului European de Microcreditare. Euh, Aș vrea și eu să răspund domnului din Lituania. Chestionarul pe care l-am adresat parlamentelor naționale l-am adresat într-un spirit un pic diferit față de anii anterior, pentru că era vorba mai degrabă de o invitație la reflexie și la o indicare a direcției pe care vrem să o acordăm um, discuției noastre. Deci nu era vorba de niște răspunsuri scrise Uh, trei delegații să ne facă un uh, răspuns scris. Uh, delegația Lituaniei ne-a făcut o astfel, un astfel de răspuns redactat în engleză, ceea ce ne va permite să o distribuim participanților. Mai avem și alte contribuții care au fost făcute, dar în limbile naționale de data asta. Anul ăsta nu am putut să facem o sinteză de care să beneficiați ca anul trecut. În schimb, am uh, pus la dispoziția membrilor și i-am dat un exemplar și domnului Meștat studiile experților noștri care s-au făcut plecând de la planul de relansare și plecând de la planurile de susținere a băncilor. în ceea ce privește riscul de protecționism și la analiza planurilor naționale, vă trimit la volumul intitulat Plan de relansare pentru că în aceste analize există lucruri foarte pertinente și care fac ecou celor afirmate de dumneavoastră în ceea ce privește risc, riscul protecționismului și nevoile de coordonare. Împărtășesc aceeași neliniște ca și dumneavoastră. Criza cu care ne confruntăm este atât de gravă încât trebuie să ne conducă la a face lucruri care ni se par imposibile. Am spus acest lucru la început în intervenția mea preliminară. Trebuie să ne ocupăm de termenul scurt, lung și mediu dacă astăzi luăm măsuri de urgență într-un domeniu și dacă aceste măsuri de urgență ne permit să relansăm consumul, dar va duce la o agravare a deficitului nu numai bugetar, ci și în ceea ce privește dependența noastră uh, economică. Asta înseamnă că, practic, o să dăm cu capul un zid. Și acest subiect este major, mi se pare mie, pentru Europa. În același timp, nu putem să cerem unui bolnav să-i mai facem și o luare de sânge. Trebuie să avem un sens al răspunderii colective și această dezbatere nimeni nu poate să o limiteze la nivelul propriului stat pentru că nu ne vom descurca. Eu sunt foarte mirată pentru că atunci când văd ceea ce stă pe umerii președintelui Obama astăzi, dacă suntem în situația pe care, în care suntem astăzi, domnul Almuni a spus-o așa sub oarecare, uh, cu oarecare delicatețe. Suntem în această situație din cauza dezechilibrelor care s-au instituit la nivel mondial. Uh, cel mai uh, cel mai bogat își finanțează deficitul prin economiile făcute de cel mai sărac. Toată lumea spune că creșterea americană trebuie să reînceapă. Da, toată lumea este de acord asupra acestui lucru, dar nu în orice condiții. Și ăsta este Um, dezbaterea care se va desfășura la nivelul grupului celor 20 de state industrializate, adică fără o orbire față de uh, ceea ce trebuie să constituie țelul nostru pe lung termen. Acest, asta înseamnă să revizuim modelele economice pe baza căroia am, cărora am funcționat de mulți ani, modele foarte importante ies din rolul meu de președinte al Comisiei Economice și, Monetare și vă dau părerea mea personală. Atunci când studiez situația din Statele Unite, văd că se schimbă modelul de dezvoltare economică. Nu vom putea în mod radical să ne ducem către un model mai sus mai durabil din punct de vedere economic, așa cum este repartizat uh, revenitul astăzi. În partea chineză trebuie să se dezvolte o piață uh, internă și China trebuie să înceteze să fie un atelier care exportează către noi. Deci ansamblul acestei dezbateri mă interesează și de asta în introducerea mea v-am spus că trebuie să acționăm pe, scurt, term, pe termen scurt, mediu și lung. Nu putem să spunem astăzi fac asta și cei care vin după mine or să se ocupe de lucrurile de care eu nu vreau să mă ocup astăzi. În același fel trebuie să acționăm în paralel, în același timp, la nivel național, european și internațional și cei care gândesc că lucrurile sunt prea grave, trebuie să așteptăm ca la nivel internațional să se găsească o soluție, aceștia se înșală. Și de aia vă spun de ce eu ca legislator mă simt frustrată astăzi. Colegii mei, cum este doamna Luling din Luxemburg, îmi spunea că avem astăzi o legislație fără să avem un arhitect. Arhitect structura acestei reglementări a Europei mâine nu o cunosc și totuși trebuie ca zi după zi să îmbunătățim ceea ce putem îmbunătăți și să lucrăm la toate nivelurile. Dacă nu, fiecare din sală cred că este conștient de faptul că fundamentele ele însele ale uh, Uh, Uniunii Europene, cum este piața internă, concurența, realitatea ansamblului construit de noi împreună, va fi în pericol și știm către ce conduce asta. Ori, cred că nimeni nu vrea ca acest lucru să se întâmple. De unde? Necesitatea de a lupta împotriva protecționismului, de a înțelege angoasele celor care sunt primele victime la acestei crize și de a găsi răspunsuri. Vă Uh, vă rog să mă scuzați pentru acest răspuns care este un pic cam înflăcărat, dar astea erau elementele de răspuns pe care vreau să vi le dau. Acum trecem la o ultimă rundă de întrebări. O să citesc lista persoanelor care au cerut să ia cuvântul, ca să văd că toată lumea a fost menționată și mai am încă deci de Galția din Olanda, domnul Bartazalni, de, care vrea să intervină din nou, și doamna Vandenburg pentru Parlamentul European. Altcineva, în afară de cei citați, vor să mai intervină azi de după masă? Cred că nu este cazul, așa încât mă scuzați, cred că delegația austriacă vrea și ea să intervină. Deci, 1, 2, încă doi oratori pe care îi înscriu pe listă și încheiem apoi această parte a lucrărilor noastre. Dau cuvântul delegației din uh, Olanda. Mulțumesc. First of all, is um, all of our states are running a massive deficit. Des E o întrebare pe care aș dori să o pun și domnului comisar Almunia. Cum putem să evităm o instabilitate totală și care ne va duce într-o situație care poate să, să fie asemănătoare cu cea din Islanda și bineînțeles că nimeni nu vrea să ajungă acolo dacă am fi într-o recesie foarte mare, recesiune foarte mare și am avea și datorii foarte mari, uh, n-ați putut să luați bani pentru că în aceeași zi Spania a trebuit să cumpere și ea bani pe piață. Cum se poate evita o astfel de, de, de situație? A doua întrebare se referă direct la activitatea BEI. Credeți dumneavoastră că BEI poate să aducă ceva uh, în plus, dacă, de exemplu, dacă cineva aduce, pune pe masă un miliard de dolari, s-a vorbit de euro, s-a vorbit despre cele 18 miliarde e, din Germania, ce poate BEI să aducă pe plan național într-o țară care are nevoie de mari, mari mase de, lichi- mase de lichidități, Germania, mă refer la Germania și așa mai departe, Marea Britanie. Mulțumesc, domnul Baldessari din Senatul Italian. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc de asemenea și pentru că ne-ați informat în, ce priv- în ceea ce privește poziția Senatului Italian uh, în legătură cu uh, Um, criza financiară. Noi am lucrat trei luni la acest raport și ni s-a părut nimerit să îl uh, distribuim printre colegii noștri. Mulțumesc de asemenea președintului Meștet pentru că a cerut, a citat Italia în cazul uh, finanțării IMM-urilor. Este foarte important ca Banca Europeană pentru Investiții să financeze direct băncile locale care se adresează direct IMM-urilor. Este o experiență în general uh, pozitivă, chiar dacă partea consacrată IMM-urilor este uh, modestă, insuficientă față de banii care merg la marile firme și întreprinderi. Însă întrebarea mea este următoare. Uh, noi avem o temere. Dacă resursele statului vor susține cu prioritate Ehm, cred că poate comisarul Almunia a făcut o confuzie involuntară. Vorbea despre acele resurse între 3 și 4% din PIB. Dacă noi confundăm resursele care susțin și anulează datoria marilor întreprinderi și marilor bănci, Uh, și le, uh, în, le încurcăm cu, ba, încurcăm cu banii care trebuie să meargă la menaje uh, pentru a susține consumul. Deci, ce poate să adauge aici Banca Europeană pentru Investiții și dacă acești bani merg tot la marile bănci, la marile întreprinderi, atunci riscul este pentru IMM-uri ca ele să fie perdante de două ori pe de o parte cantitatea de credite care și așa nu e prea mare și apoi uh, uh, problema uh, finanțării la niște prețuri foarte mari. Deci eu îmi pun două întrebări în aceste condiții. Noi suntem în plin paradox care poate că cumva sfidează teoria economică. Pe de o parte avem Banca Centrală Europeană, pe de altă parte avem probleme de lichidități. Suntem aproape într-o adevărată gaură neagră a lichidităților. Pe de o parte, piața interbancară e blocată pentru că băncile au pierdut încrederea una în cealaltă. Și deci suntem aici în fața unei adevărate crize a lichidităților și pe de altă parte, pe piața econom- pe, în economia reală avem și o problemă cu creditarea. Mi se pare o situație extrem de periculoasă. Deci, Banca Centrală Europeană sau BEI. Mă întreb dacă aceste instituții n-ar putea să aibă în vedere, cel puțin uh, pe o perioadă limitată de timp, să garanteze împrumuturile pe piața interbancară, astfel încât banii care sunt cumva prinși în capcana aici să poată să fie injectați în economia reală. Ce credeți despre inițiativa franceză de a introduce un fel de um, che verifichi un fel de a, a, instituție care mediază a, creditarea. Deci o persoană, o instituție care verifică condițiile în care are loc creditarea, având în vedere că IMM-urile sunt cumva discriminate da, doamna Van de Burg pentru Parlamentul European și apoi delegația Austriei și astfel că am terminat cu oratorii pe ziua de astăzi, doamna Van de Burg. Mulțumesc! Mulțumesc! Mă scuz pentru domnul Mastat, n-am apucat să ascult uh, intervenția dumneavoastră. Îmi place întotdeauna să, să, să ascult ce le spuneți uh, însă reacționez la ceea ce uh, s a spus aici și întrebările care s au pus legate privind competiția, concurența feroce pe piața obligațiunilor și acestor titluri suverane. Știm foarte bine că s-au emis multe dintre acestea în multe state membre europene și domnul Almunia a vorbit despre această problemă și el ne-a spus că încearcă să coordoneze cumva cât de cât uh, situațiile din aceste state membre, dar poate că ar trebui să mergem dincolo de această uh, coordonare atunci când se va pune din nou problema acestor obligațiuni sau titluri de stat. Uh, ar trebui să da, vedem dacă nu putem să integrăm această problemă cumva și până la urmă împrumutul uh, pe piețile, piețele financiare de capital să devină mai ieftin, pentru că știm bine că competiția aici, concurența este extrem de feroce și că Statele Unite încă pot să, pot să atragă încă mulți bani din China și așa mai departe, au încă posibilitatea să o facă. Nu știu cum, nu știu dacă puteți să ne spuneți care este experiența BEI în acest sens. Poate că nu aici să ne faceți astfel de expunere, dar poate niște cifre care ar fi beneficiile reale, uh, chiar uh, economiile realizate pentru Uniunea Europeană dacă am folosi uh, tocmai acest instrument al BEI. Vă mulțumesc. Ja, danke. Mulțumesc, delegația Austriei. Mulțumesc, doamna președintă. O chestiune cu privire la microcreditare. În Austria avem bănci regionale care acordă microcredite, dar avem întotdeauna și probleme pe măsură, deoarece există foarte multă birocrație conform dispozițiilor înțelegerii de la Basel, Basel 2. Asta înseamnă că băncile regionale nu sunt foarte încântate să acorde credite suplimentare și uh, conform Basel uh, și, și am un comentariu general supra Basel 2. Uh, ce noi mare când în țările din centrul Europei aplicăm Basel 2 foarte Uh, foarte strict, în timp ce celelalte economii mai mari ignoră Basel II. Mulțumesc. Aveți cuvântul, domnul Maestet. Acum, în ceea ce privește problemele legate de BI și, în special, problema delegat, problema ridicată de delegatul olandez care ne-a spus că ceea ce putem să dăm noi băncilor este puțin pentru că statele, ca să salveze sistemul, trebuie și ele să facă ceva. Aș eh, spune că intervenția noastră este un pic diferită. Scopul intervenției noastre nu este să ajutăm băncile. Ceea ce vizăm noi prin acțiunea noastră este să menținem și să extindem, dacă e posibil, creditul către IMM-uri. Cele 15 miliarde de euro pe care le-am împrumutat băncilor anul acesta reprezintă puțin față de ceea ce statele au adus prin contribuția lor, dar ce vrem este ca acest lucru, acești bani să fie direct utile IMM-urilor. De unde? Condițiile pe care le punem în contractele de împrumut uh, față de băncile intermediare le împrumutăm bani cu condiția ca aceste bănci să transmită IMM-urilor un avantaj. În ceea ce privește întâi de toate volumul, obligația este ca pentru un euro împrumutat de noi unei bănci, banca să dovedească că ea acordă 2 euro IMM-urilor, deci este vorba de împrumuturi de 200-250 de milioane de euro către o bancă, ea trebuie să demonstreze că există 500 de milioane de uh, euro care sunt date în ca credite IMM-urilor. Deci nu vrem să, să ajutăm banca, ci să fim un fel de pârghie care să ajute IMM-urile. În al doilea rând, în noile contracte pe care le negociem la ora actuală, impunem obligația de a transfera un avantaj financiar minim. Acest, ceea ce spunem în contract este un minim se poate da și mai mult dacă piața le um, o permite, dar la ora actuală uh, vrem ca să fie o reducere a um, dobânzilor de 40-40 de puncte de bază în creditarea IMM-urilor. Considerăm că, adăugând toate aceste lucruri, putem să ajungem la un impact destul de semnificativ privind volumul uh, creditelor acordate IMM-urilor. Noi supraveghem și ritmul în care băncile care au primit aceste împrumuturi le folosesc în mod efectiv pentru a da credite IMM-urilor. Am văzut situații diferite în funcție de stat. Există state în care băncile utilizează destul de rapid aceste fonduri. În alte țări lucrurile merg mai încet. Este motivul pentru care menținem presiunea și o vom face în continuare pentru ca aceste credite să fie folosite pentru IMM-uri adaug, asta legat de control, spun că în contractele noi semnate avem dreptul să trimitem în un audit care să verifice cum a fost pus pe picioare sistemul cu pricina. În ceea ce privește acum grija de care vorbea reprezentantul Senatului italian, îi mulțumesc că a spus că în Italia ne-am uh, forțat să diversificăm uh, uh, lucrurile. Este motivul pentru care încercăm în alte state membre să, închi, să încheiem acest tipuri de împrumut cu IMM-uri cu un număr cât mai mare de intermediari și în special cu bănci cooperative sau cu case regionale care sunt adesea mult mai aproape de IMM-uri. Acum, în ceea ce privește ideea mediatorului de credit, m-ați întrebat ce gândesc eu. Eu cred că este o idee bună, acesta există deja în alte țări, cum ar fi în Belgia. Și în Belgia există de mulți ani, o mică, un IMM căruia banca îi refuză un credit și dacă IMM-ul crede că nu este justificat acest gest, bineînțeles că uh, IMM-ul se întoarce către mediator și îl roagă să vadă de ce a refuzat banca creditul. Doamna, Van, doamna Vandenburg o să-i răspund că este o idee care mi se pare cât se poate de logică. Știți că a fost apărată deja de unii, în special primul ministru din Luxemburg, domnul Juncker, deci să constituim un fel de pool care ne-ar permite să împrumutăm în condiții ceva mai bune. Este de altfel și experiența băcii noastre. Am făcut aluzie acum câteva momente la faptul că împrumutăm la niște dobânzi mai interesante uh, Uh, uh, raportat la anumite țări membre care fac același lucru. Toate statele membre sunt acționarii noștri și este adevărat că uneori noi împrumutăm în condiții ceva mai bune. Deci s-ar putea ca unii să beneficieze de condiții mai bune decât se întâmplă acum. Este o idee însă care a fost respinsă de un anumit număr de colegi a lui Juncker în uh, sânul Eurogrupului cu un argument la care trebuie să fim atenți, acela de a spune că asta uh, ar incita la, o, la, la indisciplină uh, bugetară ar însemna să le acordăm o primă celor care au lăsat ca deficitul public să se adâncească și de, dacă asta ar însemna să le dăm o primă, deși au făcut un lucru rău. Deci vrem să menținem această disciplină bugetară și de-aia această idee a fost refuzată până acum. Uh, acum mă întorc la prima întrebare a uh, parlamentarului olandez. Trebuie să rămânem foarte uh, atenți la echilibrul bugetar pe termen mediu. Că vrem sau nu, un anumit număr de provocări rămân în fața noastră. Și, în primul rând, îmbătrânirea demografică. Nu o să tinerim cu toții din cauza crizei economice. Această îmbătrânire demografică există și consecințele lui sunt din ce în ce mai ușor de simțit asupra uh, bugetului național. Și cred că în câțiva ani ne vom găsi într-o situație foarte dificilă dacă nu reacționăm. Eu personal am ajuns la convingerea că în circumstanțele actuale avem nevoie de două planuri de relansare, inclusiv pe cale bugetară. Vă spun că la început eram destul de reticent pentru că eu vin dintr-o țară unde timp de uh, ani de zile bugetul și-a făcut de cap și aveam un deficit la un moment dat de 13%. Ori știu că pentru a reveni la echilibru bugetar ai nevoie de ani și ani de zile în care iei măsuri impopulare. Așadar, a priori eram reticent, dar recunosc că în circumstanțele actuale, pentru că alți factori care pot să intre în joc pentru a permite relansarea nu sunt încă prezenți, deci cred că, într-adevăr, există alte alternative decât relansarea pe cale bugetare, dar acestea trebuie să fie foarte strict calibrate, cu măsuri care să fie bine țintite, Uneori mi se pare că în numele acestei relansări bugetare vor să justifice unii anumite cheltuieri care n-au nicio legătură cu relansarea, ci uh, vor să facă niște cadouri electorale. Deci, încă o dată, măsurile trebuie să fie foarte bine țintite, cu efecte rapide și cu um, uh, măsurile să fie în același timp temporare. Deci măsuri, de exemplu, pe doi ani, după care vom analiza la sfârșitul lui 2010 ce s-a întâmplat și atunci o să vedem dacă le prelungim sau nu. Deci este foarte important să avem această preocupare care să ne ducă la reinstaurarea echilibrului bugetar pe termen mediu. Mulțumesc, domnule președinte, pentru această contribuție, pentru aceste concluzii pe care le-ați făcut, pentru faptul că ne-ați alimentat dezbaterea și acum o să dau cuvântul colegului meu, colegului meu Ian Hagia, care va um, concluziona asupra primei părți a lucrărilor noastre, după care o să vă dau niște indicații cu caracter foarte material asupra lucrurilor pe care le facem în continuare. Domnule președinte, aveți cuvântul. vážená paní předsedkyně vážený pane prezidente vážení kolegové mulțumesc doamnă președinte mulțumesc dragi colegi în ce privește prima parte a discuției noastre, văd că suntem cu toții conștienți de importanța IMM-urilor pentru economiile statelor membre, precum și pentru ocupare și acesta este un pas înainte pentru noi. În timpul președinției noastre, noi ne vom axa pe punerea în aplicare a unor măsuri specifice, plecând de la Small Business Uh, Business Act, la punerea în aplicare uh, și uh, planul acestui și fazele acestui plan. Ne vom axa și, uh, cu, și pe Banca Europeană Privată, precum și pe scăderea TVA-ului. Ne vom axa și pentru plățile, pe plățile directe. Uh, până în martie 2009. În martie 2009 noi vom lua parte la prima săptămână din 2009 a IMM-urilor. Scopul este informarea IMM-urilor asupra posibilităților pe care le au atât la nivel național cât și european. Vrem să încurajăm pe oameni să pornească în întreprinderi. Cam atât pentru IMM-uri și aș dori să mai menționez prima parte care era vorba despre criza financiară și soluțiile la aceasta. Noi vom continua dezbaterea mâine și ministrul finanțelor, domnul Calușec, va fi aici mâine. Iată de ce, pentru moment, doar vă voi mulțumi pentru inițiativele dumneavoastră, mulțumesc Comisiei Econ și mulțumesc pentru dezbaterile dumneavoastră cât se poate de bune. Este bine să avem dezbateri deschise, precum cea pe care tocmai am avut-o, și este o concluzie bună pe care trebuie să o tragem din contribuțiile dumneavoastră. Trebuie să abordăm aceste probleme împreună, pentru că este o problemă care ne-a lovit pe toți în Europa, iată de ce trebuie să avem o abordare comună. Vă mulțumesc pentru atenție. Dragă eh, președinte, vă mulțumesc pentru că suntem cu toții extrem de hotărâți să facem presiune asupra guvernelor ca să înțeleagă foarte bine mesajul nostru. În orice caz, acesta este dezideratul nostru. Vă propun acum să încheiem ședința. Vă, ne revedem la ora șapte jumătate. În această seară, unii dintre dumneavoastră cunoașteți clădirea de anul trecut vom avea parte de un aperitiv și apoi un dineu sau o cină dezbatere, pentru că știm că vreți să dezbateți, vă place să dezbateți, dar nu prea mult și acest lucru ne va permite să vedem și ce ne vor spune invitații noștri și apoi să strângeți relațiile între dumneavoastră parlamentari naționali și parlamentari europeni. Vă mulțumesc și pe